Chers collègues, euh, bonjour. Je vous propose de reprendre. Euh, Stimați colegi, vă propuneți să vă propun să începem lucrările de astăzi. Continuăm contactele cu președinția suedeză, pentru că ieri am avut un prim schimb cu câțiva dintre colegii dumneavoastră. Astăzi vom continua aceste contacte cu dumneavoastră, domnule Sfinte Tolitorin, sunteți eh, ministru care se ocupă cu ocuparea și uh, problemele sociale. Ne face o mare plăcere să vă avem printre noi uh, în această dimineață. Uh, colega dumneavoastră face astăzi apel la securitatea socială pentru că a fost uh, victima unui unei neplăceri medicale, o primim pe doamna secretar de stat Betina ca și fi în locul său și ne va prezenta programul doamnei Person. Domnule președinte, vă propun să începem chiar acum Uh, să vă prezentați partea programului președinției suedeze și după aceea să continuăm dezbaterea cu parlamentarii. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, vă aduc uh, uh, scuze din partea colegei mele, Cristina, care nu are noua gripă A, dar nu a putut să vină um, în această zi la Bruxelles. Ea promite că vă va vizita la o altă dată. Voi încerca să vorbesc în engleză, nu pentru că nu mi-ar place limba suedeză, dar poate este mai ușor să uh, înțelegem formulările uh, problemelor comune cu care ne confruntăm și îmi pare rău că nu voi vorbi limba franceză. Am făcut șapte ani de franceză la școală, însă asta nu spune foarte mult în legătură cu capacitatea mea de a vorbi această limbă. Îmi face mare plăcere să fiu aici împreună cu dumneavoastră pentru a vă vorbi despre programul de lucru al președinției suedeze împreună cu colega mea. După cum vă puteți imagina, planificarea și executarea planului nostru au fost influențate foarte mult de evoluția economiei mondiale uh, și în special efectele sale asupra Europei. Doar cu un an în urmă, cu toții aveam alte lucruri în vedere decât acum. Lucrurile se schimbă foarte subit. În același timp, câteva din elementele principale ale problemelor noastre rămân la aceleași. Avem peste 100 de milioane de europeni în afara pieței de muncă. Acest lucru era valabil și înaintea crizei și criza uh, agravează această problemă. Ne confruntăm și cu problemele de schimbare climatică, bine, probleme care, bineînțeles, nu au fost afectate de criza financiară și rămân la fel de grave. Uh, noi examinăm efectele negative ale crizei asupra pieței de muncă și uh, ne așteptăm ca aceste efecte să se înrăutățească. Bineînțeles că multă lume vorbește despre noi începuturi în economie. Noi uh, încercăm să nu facem evaluări Uh, sau previziuni în legătură cu viitorul economiei. Eu voi încerca să pun accentul pe câteva puncte importante și măsuri pe care le putem lua împreună în următoarele luni. Primul punct pe care aș dori să îl uh, subliniez este că criza va lua sfârșit. Uh, în trecut am văzut mai multe crize financiare în Europa, începând cu criza lalelelor olandeze din 1667 și toate aceste crize au trecut. Uh, am examinat câteva dintre trendurile din trecut și în Suedia este vorba de a șaptea uh, criză financiară de la 1857 încoace. Și am supraviețuit tuturor celorlalte crize. Deci vom supraviețui și acesteia. În principal, noi vrem să uh, păstrăm nivelul șomajului scăzut. Cei care își pierd legătura cu piața muncii riscă să fie excluși permanent. Uh, trebuie să intervenim activ, uh, să acordăm educația, educație și să prevedem stimulente eficiente. La nivel european, coordonarea măsurilor conform planului european de redresare, cum ar fi reafirmarea regulilor uh, pieței interne și, interne și reformele structurale au ajutat la uh, atenuarea acestor rezultate adiacente. Însă se poate face și mai mult și cred că aceasta este o ocazie pe care Comisia, Consiliul și Parlamentul trebuie să o uh, fructifice. Uh, vrem ca microfinanțarea să devină mai accesibilă pentru grupurile defavorizate de pe piața de muncă. Au început deja discuțiile în acest sens în Consiliul în iulie. Eu intenționez să avem discuții uh, oportune cu Parlamentul European și ca această măsură să intre în vigoare cât de repede posibil pentru că acest instrument poate ajuta la atenuarea efectelor crizei. Pentru mine, acest, acesta ar fi un semn important al acți- de acțiune din partea Uniunii Europene, acolo unde este nevoie și uh, un pas important în evitarea uh, șomajului permanent. În sens mai larg, atenuarea efectelor crizelor, crizei și impactul său asupra ocupării este legat de uh, crearea unei piețe a muncii mai bine funcționale și mai durabile. Uh, bineînțeles că munca și ocuparea constituie un element esențial al bunăstării indivizilor și societății. Europa nu își permite ca o mare parte din populația de vârstă activă să rămână în afara câmpului muncii. Acest lucru ține mai mult de demnitatea umană. Oricine dorește și poate să fie parte a câmpului muncii trebuie să aibă ocazia să lucreze. Și trebuie să uh, încercăm să integrăm pe cât de mulți oameni posibil în piața muncii. Uh, oamenii nu vor mai fi uh, primitori ai unor ajutoare de șomaj și vor deveni contribuabili. Și aceasta este o valoare adăugată uh, pe lângă uh, poziția corectă din punct de vedere moral a includerii persoanelor în câmpul muncii. Mai mult trebuie să reformăm uh, sistemele de securitate socială pentru a asigura Uh, protecția socială pentru toți cetățenii, o Europa socială, cu alte cuvinte. Mai avem și provocarea demografică, ce ne cere să acționăm pentru a proteja potențialul forței de muncă. Uh, felul în care rezolvăm această provocare depinde, va determina felul în care Europa se va dezvolta pe termen lung durabilitatea și protecția socială pot fi avute în vedere doar dacă uh, cât mai mulți cetățeni posibil participă pe piața muncii. Soluțiile vor trebui să difere între statele membre, ținând cont de realitățile istorice și politice. Însă, eu cred că aceasta este una dintre cele mai importante probleme în discuțiile Lisabona Post 2010, pentru că trebuie să asigurăm dezvoltare, ocupare și finanțe publice solide. În acest sens, președinția suedeză a inițiat o dezbatere în legătură cu o piață a muncii mai inclusivă. Dacă vrem să reușim să facem față globalizării și îmbătrânirii populației, aceste probleme trebuie să fie puse în centrul discuției la revizuirea strategiei de la Lisabona. At the informal ministerial meeting in... La întâlnirea informală ministerială de la Young Shopping în iulie am început aceste discuții care Uh, au continuat și vor continua în această toamnă. Abordarea noastră este să includem toate părțile interesate și așteptăm un dialog cu Parlamentul European. Următoarea ocazie va fi la conferința la nivel înalt din Stockholm de la sfârșitul lunii octombrie. Necesitatea de a crea o piață a muncii structurată și inclusivă îmi este foarte dragă. Trebuie să facem posibil ca Europa să uh, iasă din criză cu un echipament mai bun pentru a face față crizelor din viitor. Sunt convins că avem uh, resursele necesare și uh, aștept colaborarea noastră din vi- viitor. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru acest angajament în numele președinției suedeze și acestea fiind spuse, îi dau cuvântul doamnei și Cașifi pentru a ne vorbi despre securitatea socială uh, în acest sens. Aveți cuvântul. Tack, fru ordförande. Jag kommer att tala svenska. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Eu o să vorbesc în suedeză și chiar de la început Aș dori să spun că doamna Persson regretă foarte mult că nu poate participa la ședința de astăzi. Ar fi vrut foarte mult să se întâlnească cu dumneavoastră și ar fi vrut să dezbată aceste subiecte cu toți membrii comisiei, dar va fi poate posibil acest lucru mai târziu. Mie îmi revine acum sarcina să explicitez care sunt prioritățile în timpul președinției uh, suedeze pe domeniul social. Aș vrea mai întâi să încep cu întrebarea următoare. Cum poate Uniunea Europeană să creeze o piață a muncii mai inclusivă? Așa cum a spus-o și antevorbitorul meu, este o întrebare care este extrem de importantă pentru ca să putem să ne asigurăm că excluderea, care este o practică destul de curentă în momentul de față, să nu mai fie continuată. Piețele de muncă inclusive, care uh, reușesc să integreze pe toată lumea, sunt o combinație foarte bună între politica muncii și politica securității sociale. Ministrii muncii și miniștrii pentru securitatea socială trebuie să colaboreze și acesta este motivul pentru care avem aici ambii miniștri care preiau răspunderea pentru aceste chestiuni pe care le discutăm astăzi le-ați auzit și din partea ministrului înainte ca priorități ale președinției suedeze. Ele se află, de asemenea, și pe ordinea de zi a următorului Consiliu EPSCO. Traversăm în momentul de față o perioadă foarte dificilă de criză financiară. Așa cum a spus-o și ministrul înainte, trebuie să ne gândim întotdeauna că această criză va trece. Măsurile pe termen scurt pe care le vom lua din cauza crizei trebuie însă să corespundă obiectivelor noastre pe termen lung, pentru că dorim să ajungem la o ocupare mai uh, amplă și dorim de asemenea să asigurăm o creștere durabilă în Europa. Nu trebuie să permitem ca persoane care sunt în, la vârsta de uh, activă să fie excluse din cauza crizei și să nu poată participa la rețeaua Um, de muncă. De asemenea, ar trebui, să, ar trebui să luăm măsuri pentru ca ele să nu devină șomere și să nu mai poată participa deloc la viața activă. Aceasta este o chestiune centrală care ține până la urmă de bunăstarea tuturor. Pe de o parte este vorba de calitatea vieții fiecăruia dintre noi, dar pe de altă parte este vorba și de a asigura o societate durabilă din punct de vedere economic și social. În toamnă vom purta o discuție despre cum putem să contribuim printr-o politică activă de asigurare socială în Europa la aceste obiective și cum putem în același timp să aducem o politică a pieții muncii activă la ordinea de zi, pentru că ocuparea este scopul nostru al tuturor. O politică socială și a muncii activă susține și în același timp dă impulsuri unei uh, ocupări mai uh, ample. Este valabil pentru și pentru cei care nu pot în momentul de față să exercite o activitate. Trebuie să evităm ca lucrătorii să fie excluși din motive de sănătate, de exemplu de pe piața muncii. O politică activă de asigurare socială creează premizele pentru ca persoanele să poată să, acti- să fie active pe piața muncii în funcție de capacitățile lor. Această politică, deci, nu se referă numai la cei uh, care sunt momentan incluși în politica muncii și care sunt uh, acoperiți de sistemele de securitate socială, ci e vorba chiar de persoane care sunt foarte departe în momentul de față de piața muncii și excluse de, din aceasta. Deci, obiectivul este ca mult mai multe persoane să aibă șansa să aibă o activitate și să se simtă demne de această societate. Fiecare dintre ei trebuie să fie perceput uh, și așa cum s-a întâmplat în iulie la reuniunea de la Ienșo, am discutat cum putem să creăm piețe de muncă inclusive în Europa. Am avut un schimb de opinii și de bune practici între statele membre, iar statele membre au uh, evidențiat foarte clar că sunt gata să poarte o discuție despre o politică activă a securității sociale începând din toamnă la o altă conferință pe două, la care va, va fi vorba pe 26 septembrie la Stockholm, octombrie, mă scuzați, la Stockholm, vom avea de asemenea subiecte pe ordinea de zi la care, de care v-am vorbit înainte, în care politicieni, reprezentanții ONG-urilor și alți uh, experți vor putea discuta despre aceste teme. Sub președinția suedeză ne dorim să transformăm aceste teme într-o, într-o mesaj foarte clar pentru Consiliul EPSCO. E vorba de crearea unei noi strategii pentru creștere și ocupare, care după aceea să fie preluată de președinția spaniolă. Punerea în aplicare a libertății de circulație pentru persoane este, de asemenea, un, o latură esențială a Uniunii și este esențială pentru ocupare în același timp în toată Europa. După mulți ani, putem în fine să constatăm din nou că avem nevoie de un sistem de reglementare modern pentru a putea aduce sub o același umbrelă sistemele de securitate socială din statele membre. Instrumentele de legiferare de care avem nevoie sunt necesare și pentru ca oamenii să poată să-și exercite dreptul la libera circulație și să poată să preia o activitate sau să studieze în altă țară. Aceste reguli de armonizare trebuie să funcționeze bine și în același timp să ofere o securitate juridică. Mă bucur foarte mult că Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord pe această temă. Vreau în același timp să mulțumesc tuturor uh, președințiilor anterioare care au contribuit ca să putem ajunge astăzi la uh, ordonanța 88304 și să avem în fine un cadru legislativ uh, care este de fapt ro- roada, um, până la urmă, rezultatul muncii din ultimii uh, ani. Nou regulament de care vă spuneam acum va aduce îmbunătățiri considerabile la situația actuală. Punerea în aplicare a dispozițiilor va fi mai simplă și ele vor fi mai eficiente, așa încât securitatea juridică a fiecărui cetățean să fie mai clară. În toamnă vom avea deci ca obiectiv ca toți cetățenii și administrațiile în domeniul social din statele membre să fie pregătiți pentru a putea aplica și înțelege noile reglementări care vin odată cu noul regulament. Va trebui să facem tot posibilul pentru a crea un, un cadru, astfel încât con- uh, colaborarea între statele membre și Consiliul să fie în continuare foarte bună. Din toamnă vom lansa deci mai multe seminarii pe tema asigurării sociale, uh, și rezultatele acestor seminarii vor fi după aceea compilate și prezentate la o conferință care va avea loc la Stockholm din 25 în 27 noiembrie 2009. O întrebare importantă legată de sistemele de securitate socială a statelor membre se referă la faptul ca cetățenii din țări terțe să poată să se bucure de același tratament atunci când se află în statele membre. Cred că aparținătorii statelor terțe trebuie să beneficieze la fel de mult de regulile de securitate socială a unui stat membru ca și cetățenii Uniunii atunci când au intrat pe teritoriul Uniunii. Este esențial, deci, să adaptăm regulile pe care le avem acum, care nu prevăd o astfel de dispoziție. De ce este important? Pentru că numai așa consider eu că am putea asigura și protecția cetățenilor din țările terțe. Pentru asta însă va fi necesar să activăm și la nivelul uh, birocrației, la nivelul administrativ, așa încât să existe posibilitatea de a aplica aceste reglementări. În ciuda tuturor eforturilor care s-au făcut în timpul președinției cehe, miniștrii care s-au întâlnit pe 9 iunie la Consiliul EPSCO nu au reușit să se pună de acord pe un nou regulament de adaptare și armonizare a regulilor pentru cetățenii din țări terțe. De aceea, președinția suedeză dorește să continue aceste eforturi și să găsească în fine o soluție la această problemă. Sperăm că vom găsi o soluție la care toate statele membre să poată să adere. Aceasta nu înseamnă că un astfel de acord ar duce la o înrăutățire a situației pentru cetățeni în comparație cu situația actuală. Suntem bucuroși să purtăm o discuție constructivă cu dumneavoastră în cadrul acestei comisii, dar și în toată toamna viitoare. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Avem cam o oră la dispoziție pentru a lansa această dezbatere și a o purta. Avem deja 10 persoane înscrise pe ordinea de zi. O să vă dau cuvântul în ordinea în care ați ridicat mâna, deci dau cuvântul mai întâi doamnei Rovana Plumb, iar apoi domnului Richard Van. Aveți cuvântul, doamna Plumb. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să urez bun venit uh, în comisia noastră celor doi uh, miniștri suedezi, să le urez succes în noul mandat al președinției Consiliului. Uh, am ascultat cu mare atenție informațiile pe care ni le-au prezentat și aș dori uh, să punctez uh, două lucruri. În primul rând, aș dori să întreb dacă vor folosi în pregătirile pentru anul 2010, care reprezintă anul luptei împotriva sărăciei și excluziunii sociale, pentru a implementa politici adecvate pentru grupurile dezavantajate și mă refer aici la cele care sunt discriminate pe piața muncii, persoanele cu handicap, femeile, știm că există la nivelul Uniunii Europene un pay gap și dacă aveți în vedere un plan de acțiuni pentru reducerea acestui pay gap uh, a diferenței salariale între femei și bărbați pe piața muncii, și dacă uh, aveți în vedere ca prin implementarea uh, strategiei uh, privind uh, incluziunea activă adoptată în anul 2008, veți face referire cu precădere la venitul minim, care este o soluție pentru ceea ce discutăm ca oameni politici pentru viitorul Uniunii Europene privind calitatea și demnitatea vieții. Vă mulțumesc foarte mult! Merci. Je vous propose de prendre euh, quatre questions et puis... Mulțumesc. Vă propun, deci, să preluăm patru întrebări și să răspunde după aceea domnul uh, ministru sau oaspeții noștri împreună la aceste întrebări, pentru ca să nu ne scape mai multe întrebări. Domnul Richard Falbr și după aceea doamna Elizabeth Schröter. Domnul Falbr. Cu. Na Švédsko pohlížíme zejména my občané nových členských zemí. Suedia este o țară pe care noi din noile state membre o privim uh, cu foarte mult respect și o luăm ca pe un exemplu. De aceea trebuie să vă spun că prezentările dumneavoastră m-au dezamăgit. Din câte mi s-a părut mie, nu au spus nimic despre problemele sociale. Ce se întâmplă cu cazul Laval, care uh, amenință poziția sindicatelor în statele europene? strategia Lisabona, după cum uh, spunea comisarul Spidla, este ca și Yeti, n-a fost văzută niciodată. Când vom face în Europa ceva mai mult decât să inventăm cuvinte, precum flexicuritate, metodă deschisă de coordonare? Când vom începe să deschidem ochii și să vedem problemele reale din Europa? Mă refer aici la uh, dezagregarea uh, graduală a uh, legislației, al reglementărilor în domeniul uh, social, uh, dezagregarea sindicatelor. Uh, eu mă așteptam la răspunsul la aceste întrebări. După ce am auzit uh, cele două discursuri, am uh, senzația că au fost uh, contaminați cu gripa cehă, pentru că și uh, cehii au uh, avut același tip de uh, acțiuni. Doamna Schröter și apoi doamna Estrela. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să urez bun venit oaspeților noștri și aș dori să mă alătur ceea ce a spus colegul meu Fabră. Um, cazul Laval, care um, pune sub îndoială drepturile lucrătorilor în Suedia, nu a fost menționat. Mă uimește acest lucru. După cum știți, s-a decis ca directiva privind detașarea să fie uh, modificată astfel încât să se corecteze definiția uh, Curții Europene de Justiție, astfel încât uh, drepturile lucrătorilor și drepturile sindicatelor să fie asigurate. Întrebarea mea este următoare. Va exista o inițiativă din partea președinției suedeze pentru a prelua inițiativa Parlamentului European? Uh, eu aș saluta o astfel de in inițiativă. Cred că în acest, uh, în acest sens trebuie să existe un dialog intens cu această comisie, pentru că noi am uh, depus eforturi pentru ca directiva privind detașarea să se îmbunătățească după cazul Laval. Nu am auzit că ar exista o inițiativă cu privire la îmbunătățirea uh, drepturilor sau respectării drepturilor lucrătorilor. Aveți uh, vreo intenție în acest sens sau nu? ultima vorbitoare din acest pachet, doamna Edith Estrela, care în ultima legislatură a fost raportorul pentru situația concediilor de maternitate. Doamna Estrela, aveți cuvântul. Também eu quero dar as boas-vindas e agradecer aos senhores ministros și eu, doamnă președinte, aș dori să urez bun venit uh, vizitatorii, vizitatorilor noștri și să le mulțumesc pentru ceea ce au spus. Uh, ceea ce voi spune eu se leagă de directiva privind concediul de maternitate. Eu sunt raportor în Comisia FAM la Strasburg. Am avut deja o reuniune cu uh, ministrul și am avut deja un schimb de opinii. A avut loc și o discuție preliminară în Comisia pentru Drepturile Femei. Am mai avut de asemenea și alte reuniuni cu președinția suedeză. Aș dori să știu, domnule ministru, având în vedere importanța acestui, acestui domeniu și având în vedere eforturile care au fost deja depuse în legislatura anterioară, și, desigur, având în vedere o oarecare autoritate a uh, Suediei, având în vedere legislația națională în acest sens în Suedia. Așadar, aș dori să vă întreb, domnule ministru, ați, v-ați putea gândi să ajungeți în decursul președinției dumneavoastră la un acord cu Consiliul? Și ce așteptări aveți cu privire la acest domeniu? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte bune și foarte oportune. Doamnă Plumb, dați-mi voie să vă spun, incluziunea grupurilor care sunt mai puțin active pe piața muncii uh, este una dintre aspectele cele mai importante cu care ne confruntăm acum. Să analizăm situația oamenilor cu handicap. Sunt mai slabi pe piața locurilor de muncă, un lucru care este de neacceptat din punct de vedere individual, dar și de neacceptat, după părerea mea, din punct de vedere al întregii societăți. Avem nevoie de fiecare persoană care poate să lucreze pe piața uh, muncii pentru a putea face față provocărilor demografice care ne așteaptă, dar și pentru a ne ajuta la producție, astfel încât să ne putem permite școli și sisteme de securitate socială și în viitor. Capacitatea noastră conform uh, tratatului, uh, respectiv strategia de după 2010, strategia Lisabona, uh, este cea asupra căreia dorim să ne concentrăm energia. Vom parcurge și directivele și legislațiile care au de a face cu discriminarea. Când vine însă vorba de a găsi stimulentele Uh, necesare pentru ca oamenii să intre pe piața locurilor de muncă și să evităm elementele care îi descurajează, cum ar fi salariile prea mici. E bine, când este vorba de toate acestea, cred că cel mai bine o putem face prin intermediul strategiei Lisabona. Salariul minim nu este ceva care ne este foarte drag nouă și asta din următorul motiv. Noi avem alte reglement... ne avem reglementări diferite în întreaga Europa. În Suedia, de exemplu, nu avem legislație cu privire la salarii. Motivul este că avem foarte mare încredere în partenerii sociali de la noi și îi considerăm responsabili pentru stabilirea salariilor și nu dorim ca politicienii să se implice în acest proces. Noi chiar dorim să menținem această situație. De aceea nu susținem ideea unui salar minim, dar înțeleg totuși argumentarea dumneavoastră. Doriți să vă asigurați că cei care uh, trăiesc într-o situație mai dificilă dispun de același tratament. Dar cred că putem găsi alte căi de a ajuta pe cei care uh, au nevoie de asistență pentru a ajunge pe piața muncii. Concluzia este însă că avem nevoie de oricine care poate să lucreze, să lucreze pentru a ne putea menține sistemele de securitate socială. Sper că măcar parțial v-am răspuns la întrebare. Domnule Fabre și doamnă Schröter, vorbim despre Laval. Am mai fost prezent în această comisie uh, și am discutat acest uh, aspect. Dați-mi voie să spun următorul lucru, domnule Fabră ne-a părut foarte rău uh, când am auzit rezultatul uh, Curții Europene de Justiție în acest caz. Noi sperăm să putem evita situația în care ne aflăm acum. Cred că trebuie să avem două perspective asupra acestui uh, aspect. Odată, legislația națională și, în al doilea rând, ce se poate și ce ar trebui să facem la nivel european ce s-a întâmplat? În momentul în care am primit hotărârea Curții Europene de Justiție, i-am sunat pe partenerii sociali în Suedia și i-am rugat să participe la o discuție generală, în, la o dezbatere generală în Suedia cu privire la modul în care vom aborda această hotărâre a curții. Am făcut și un fel de anchetă, un studiu Um, ale cărui rezultate se află acum la guvernul nostru, avem de gând să prezentăm uh, o propunere legislativă uh, guvernului nostru la, până la finalul acestui an pentru a rezolva uh, problema la nivel național. Studiul pe care l-am efectuat a fost acela că am avea 2000-3000 de lucrători afectați de acest uh, caz dar de fapt numai, dintre aceștia numai o parte uh, aveau contracte colective de muncă, deci practic ar fi câteva sute de persoane afectate. Bineînțeles, din punct de vedere practic nu este atât de important, dar din punct de vedere principial am dorit să îmbunătățim lucrurile. Pe site-ul uh, suedez al guvernului nostru puteți găsi un rezumat al studiului și al anchetei pe care le-am efectuat uh, și voi fi încântat să vă ofer mai multe informații asupra um, măsurilor ce vor fi luate la nivel național. Sunt convins că pe baza legislației pe care o vom înainta Parlamentului cât se poate de repede, vom putea ajunge la niște rezultate uh, acceptabile care să garanteze modelul suedez așa cum uh, ni-l dorim noi. Desigur, eu sunt de părere că ar trebui să avem mijloacele necesare la dispoziție pentru a putea avea contracte colective de uh, muncă, dar și acțiuni uh, colective pentru a ne proteja piața muncii. La nivel european, lucrurile devin puțin mai complicate. Am auzit uh, două aspecte numite pentru a uh, rezolva această problemă. Odată ar fi o modificare a tratatului cu o clauză uh, socială și alta ar fi modificarea directivei privind ocuparea forței de muncă. În ceea ce privește tratatul, cred că um, Carta Drepturilor Omului din noul uh, tratat ar fi foarte utilă în acest sens. Adoptarea tratatului uh, ar fi una dintre soluții, după părerea mea. O clauză socială încă ar trebui să înțeleg ce înseamnă acest lucru. Fie ar avea o, un efect obligatoriu și atunci ar trebui să facă parte din tratat, dar asta ar însemna să renegociem tratatul, iar asta este imposibil. Însă, mai există și alte căi. Ar, va trebui să mă să înțeleg și să mai uh, studiez, să văd care ar putea fi alte căi. Dar noi dorim să îi invităm pe partenerii sociali să fie parteneri activi în această discuție. Dacă ar fi vorba de uh, modificarea directivei uh, privind lucrătorii, uh, guvernul meu se opune și asta din următoarele motive. Eu am devenit, uh, m-am obișnuit uh, foarte mult cu directiva privind timpul de lucru. Uh, aceasta a dus la decenii de incertitudine, a pus capăt uh, a unor decenii de incertitudine uh, juridică. Și cred că dacă am modifica-o, am avea parte din nou de această incertitudine. Un alt motiv, și aici uh, mă, vorbesc în calitatea mea de ministru suedez al ocupării forței de muncă, e bine, mă tem că dacă reușim să obținem o directivă revizuită, aceasta ar putea duce la mai puțină flexibilitate și asta ar putea afecta modelul suedez. Acestea sunt așadar motivele din care eu cred că nu ar trebui să revizuim directiva. Cred însă că este un uh, aspect foarte important și că trebuie să fim foarte deschiși în discuțiile cu Parlamentul, Comisia și cu partenerii sociali pentru a vedea cum putem să um, înlăturăm îngrijorările partenerilor sociali în acest sens. Sunt convins, domnule Fabră și doamnă Schröter, că s-ar putea să nu vă fi um, înlăturat toate îngrijorările, dar vă asigur că suntem deschiși și încercăm să rezolvăm această problemă. Doamne Estrelia, Acum o lună ne-am întâlnit pentru a discuta despre directiva privind concediul de maternitate. Suntem de acord că este un aspect complicat. Vom uh, lucra în continuare la acest dosar și vom încerca să progresăm în negocieri. În calitatea noastră de uh, președinți ai Uniunii Europene la ora actuală, avem nevoie de o bună cooperare uh, cu Parlamentul European și cu dumneavoastră pentru a obține aceste progrese. În același timp, știu că mai avem mult de lucru. Dacă analizăm subiectul, um, părerile sunt uh, cel puțin divergente. Cred că va trebui să găsim o soluție pentru a înainta. Va fi dificil să ajungem la un consens în Consiliu la ora actuală. Așa mi se pare mie că este situația la ora actuală, dar sper că putem coopera și colabora pentru a găsi calea uh, pentru a uh, înregistra progrese și cred că ar fi bine să facem progrese mai degrabă decât să nu, evident. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă doriți uh, să mai faceți precizări, vreau să vă spun că dacă toată lumea vrea să ia cuvântul, trebuie să fim disciplinați. Doamna, ca și fi doriți să las cuvântul pe scurt să răspundeți eventual sau să completați ce a spus ministrul? Sau dau acum cuvântul vorbitorilor din pachetul al doilea și răspundeți după aceea dumneavoastră? Yes, just a short. <coughs> yes, uh, just a short comment on... Da, doar un scurt comentariu în legătură cu anul de luptă împotriva sărăciei și excluderii sociale și anume 2010. Lucrăm pe aceste probleme și după cum am auzit de la doamna Clam, am primit o întrebare în legătură cu o strategie în legătură cu acest an. Bineînțeles că avem deja discuții și comisia a început, a pus bazele unui comitet de consiliere pentru a hotărâ problemele care vor fi discutate în anul 2010. Se va organiza și o conferință de tip masă rotundă pentru anul 2010 și președinția spaniolă va avea o asemenea conferință pe această temă. Noi avem discuții continue cu Spania pe, această tem, pe aceste teme foarte importante. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vom lua al doilea grup de întrebări. Are Uh, cuvântul domnul Tuța și după aceea domnul Gheorghe Stiviu. Domnul Tuța. Εκπροσώπηση στο επίπεδο Vă mulțumesc. Uh, vă urăm bun venit ca reprezentanți ai președinției Consiliului Uniunii Europene. Uh, dumneavoastră influențați politica noastră, ceea ce constatăm noi în legătură cu sectoarele pe care le discutăm astăzi, după uh, mulți ani în ceea ce privește strategia de la Lisabona 2005 atunci când a fost uh, actualizată, uh, se constatează că se intenționează păstrarea uh, intereselor marilor grupuri. Și acest lucru face viața lucrătorilor foarte dificilă. Ieri Domnul ministru ne-a prezentat un studiu de impact în legătură cu noile forme de lucru, uh, impactul acestor noi forme de lucru asupra legislației contractuale și relațiilor de muncă în Uniunea Europeană. În acest studiu se vorbește despre condițiile dificile pe care le pot aduce aceste schimbări pentru salariați și impactul pe care îl au asupra legislației muncii. Este bine că vorbim despre legislația economică și financiară, însă aici uh, vedem o evoluție generală mai mare, mai uh, gravă și colegii noștri deja au uh, invocat drepturile sindicatelor în cadrul relațiilor de muncă și în cadrul relațiilor contractuale. putem utiliza Curtea de Justiție, legea Laval și legea Langs merg în aceeași direcție. Eu aș dori să vă întreb în legătură cu drepturile sindicatelor. După aceea, în legătură cu șomajul, conform Eurostat, în iunie 2009, a existat o creștere foarte mare a numărului de șomeri în raport cu anul precedent. În Spania, 18,5% și în alte state, cum ar fi Lituania, 14%, situația este uh, gravă pentru că este vorba în special de tineri sub 25 de ani. Mai mult, 19,5% din șomeri sunt tineri, 38% în Spania și în Lituania 30% din, din șomeri sunt tineri. Este, este vorba despre cifre uh, îngrijorătoare. Este clar că din 2010 trebuie să avem o nouă strategie pentru ocupare. În Consiliul din martie va trebui să prezentăm ideile principale care trebuie elaborate de către președinția suedeză. Care sunt liniile principale uh, pe care vreți să le prezentați pe acest punct? Doamnă președinte, vă cer scuze că uh, iau atât de mult timp, însă vreau să pun o întrebare în legătură cu securitatea socială. Uh, doamna, colega dumneavoastră, doamna Maria Larson, ne-a vizitat și ne-a vorbit despre următorul lucru. Și anume, securitatea socială este responsabilitatea statelor membre. Asta a spus colega dumneavoastră. Uh, sistemele de securitate socială actuale din Grecia și din alte state nu sunt extrem de bune. Ehm, femeile, de exemplu, din Grecia își văd eh, înrăutățirea, văd că sistemul de securitate ehm, și de protecție socială s-a înrăutățit. Ce veți face pentru a îmbunătăți aceste sisteme de securitate socială? Vă mulțumesc, domnul Stivius și după aceea doamna Figueiredo. Domnul Stivius. Steve Hughes. Vă mulțumesc, doamna președinte. Prima întrebare pe care aș dori să o pun domnului, domnului secretar de stat, ați făcut uh, referire la o legislație din 2004. Uh, uh, ne-a bucurat acest acord, însă am văzut doar acum o declarație atașată acestui document în 20, 20 iulie 2009, care privește punctul 2, uh, că aceste informații în legătură cu regulament, cu regulamentul, uh, informațiile vor fi acordate la cerere și nu automat. Uh, versiunea noastră se oprea la informațiile vor fi transmise fără întârziere și nu apărea niciun fel de uh, altă mențiune în legătură cu cererea de informații. Uh, uh, sentința Curții de Justiție la Val uh, se referea la deciziile unilaterale ale Consiliului și această declarație subminează această sentință a Curții de Justiție. Foarte pe scurt, pentru am adresat domnului ministrul Litorin, aveți uh, inițiative în legătură cu timpul de lucru pentru a uh, scoate comisia din uh, fundătura în care se află pe această problemă. Uh, nu ni se pare că mai există încă probleme la nivel european. Aceste cazuri au fost uh, urmate de alte uh, procese. Există disputa total din Regatul Unit, uh, Există probleme care mai trebuie încă rezolvate în Uniunea Europeană și avem acum o incertitudine juridică. Uh, profesorul Brian Becassin spunea că trebuie să modificăm uh, directiva postării lucrătorilor pentru a clarifica directiva detașării lucrătorilor pentru a clarifica uh, în ce măsură se poate aplica această directivă real, în mod real. Nu credeți că ar trebui să începem să ne ocupăm de acest lucru? Vă mulțumesc, doamna Figueiredo, și după aceea colegul nostru Ia Țari. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să pun trei întrebări. care poate au fost deja menționate în termeni generali, însă eu aș dori să merg un pic mai în profunzime. În primul rând, strategia de la Lisabona. Aici apare o preocupare majoră pentru că revizuirea strategiei uh, revizuirea intermediară a strategiei de la Lisabona a Uh, regândit intenția liberală inițială a strategiei de la Lisabona și avem aici o situație foarte liberală, dacă putem spune așa. Și acest lucru a determinat deciziile din cazurile Laval și Rufert și altele și a dus la uh, nesiguranță juridică și în alte domenii. A afectat uh, drepturile lucrătorilor și a afectat modelul social european. Trebuie să fim precauți cu această situație care ne apropie uh, foarte mult de situația care există în state pe care le-am criticat în legătură cu concurența internațională și din ce în ce mai mult drepturile lucrătorilor nu sunt respectate în Uniunea Europeană. Cum abordați revizuirea acordului de la Lisabona? Nu cumva situația se înrăutățește? A doua întrebare. Cum putem reconcilia prioritățile totale conform concurenței și principiile pactului de stabilitate? care sunt destul de flexibile, se pare, în momentul actual. Nu cumva ar trebui să ținem cont de aceste subtilități ale reconcilierilor problemelor, pentru că din ce în ce avem locuri de muncă din ce în ce mai prost plătite, din ce în ce mai precare și avem o sărăcie în creștere. 2005 2010 va fi anul de luptă împotriva sărăciei și acest lucru vrem, nu vrem să fie doar cuvinte în vânt. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor ministri, bine ați venit la Parlamentul European. Sunteți foarte optimiști în ceea ce ne-ați spus. Amândoi ați spus că această criză va trece, Însă, foarte multe studii ne arată că această situație va dura mai mult decât ne așteptăm. Se pare că în Asia, de exemplu, avem de-a face cu un nou val al crizei și după aceea și alte zone ale globului vor mai fi afectate, deci că Europa va fi și ea afectată. Dacă am fi însă pesimiști, ați, aveți un plan B pentru un astfel de caz, pentru Europa? pentru a întări ocuparea în Europa, nu ar trebui să sporim atunci uh, sistemele de securitate socială sau, din contră, să le slăbim? Care este planul dumneavoastră B în cazul în care criza nu trece? Thank you. Uh, thank you, Madam Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Tusas, tocmai am primit o copie a rapoartelor și trebuie să citesc ceva documente în această seară, dar mă bucur. Cred că acum, la începutul crizei, este important să avem nu numai o implicare a partenerilor sociali, ci și o participare activă a acestora în toate aspectele. Pentru că numai așa cred eu că vom putea câștiga credibilitate oarecum măcar și cum să-i spun, poate o voce comună în momentul în care încercăm să abordăm criza. Există foarte multe exemple în Europa și în istorie în general, în care excluderea partenerilor sociali în managementul unei crize sau din relațiile industriale au dus la consecințe foarte grave. Eu vin dintr-o regiune sau țară care se mândrește cu un climat foarte bun pentru partenerii sociali. Rezultatul acestei mentalități, dacă comparăm cu alte regiuni, a dus la multe lucruri pozitive, de exemplu, la mai puține conflicte industriale. Aceasta este o valoare esențială, aș spune, pentru un climat de lucru bun și pentru ocupare în general, pentru că așa putem combate și o criză de pe termen scurt, cât și una pe termen lung în cazul în care ne știm să ne adaptăm. Haideți să ne uităm la lucruri în față. Eu vin dintr-un guvern de centru-dreapta, dar aceasta nu contează, de fapt, în uh, subiectul pe care îl discutăm. Din contră, aș spune chiar că este necesar să tragem concluzii din faptul că avem nevoie de partenerii sociali implicați. Va fi foarte interesant pentru mine să citesc acest raport, pentru că tocmai în timp de criză se văd diferite evoluții din care trebuie trase concluzii. Și să mă întorc la cazul Laval. Creșterea șomajului. Am avut um, în iulie o creștere de 2%, care este o creștere destul de mare la nivel european. Cu siguranță aceasta se va face simțită și asupra sistemelor de asigurare socială în Europa și va duce și la o excludere în continuare a unor persoane sau categorii de persoane de pe piața muncii. Pentru mine, combaterea șomajului este doar o latură a soluției. Mai există și alte tipuri de excludere. Dacă ne uităm, de exemplu, la experiența noastră de combatere a crizei financiare din anii 90, popoarele, fine țările sau guvernele au încercat să folosească uh, sistemele de asigurare socială pentru a putea recâștiga oamenii pe piața muncii, ceea ce a dus la o presiune și mai mare pe sistemul de securitate socială. Deci trebuie să ne uităm atent ce s-a întâmplat în trecut și să vedem ce se întâmplă acum. Trebuie să ne gândim și că finanțe publice stabile sunt uh, o măsură esențială și că joacă un rol important. Deci echilibru e greu de găsit, pentru că dacă pe de-o parte nu avem finanțe publice sănătoase, vom trebui să plătim în final pentru această criză mai mult timp după aceea, chiar după ce criza s-a terminat sau s-a diminuat. Ca să vă spun deschis, știți cum fac artiștii chinezi la circ când pe pe crengi de bambus trebuie să învârte mai multe discuri și că orice se întâmplă poate afecta celelalte discuri. Așadar, cel mai importantă și grea problemă pe care o avem acum este exact acest echilibru. Aici trebuie să încercăm să ne adunăm eforturile și ideile pentru a găsi o soluție. Și acesta a fost și una din soluțiile importante ale reuniunii ministeriale informale de la începutul lui iulie. Deci o combinare din activitate, educare și um, o reducere a condițiilor pentru ca tinerii să intre pe piața muncii, toate acestea sunt probabil cocktailul care ne trebuie. Domnule Hughes, vorbeați de directiva cu privire la timpul de lucru. Tot la Young Shop, la începutul lui iulie, am avut o masă rotundă care să analizeze rezultatele din aprilie și să ne uităm cum care este situația în momentul de față. Eu nu sunt foarte optimist pe termen scurt în legătură cu găsirea unei soluții. Comisia are ca obiectiv să găsească o cale care să funcționeze pe viitor și sper să reușească. Vom încerca să lucrăm constructiv pentru găsirea unei soluții dacă va fi posibil. Poziția Consiliului nu s-a schimbat cu adevărat. În continuare, ne confruntăm cu probleme în multe state membre care trebuie rezolvate. Îngrijorările despre opt-out pe care le-am auzit trebuie de asemenea să fie considerate. Dar aceasta nu este o soluție ușoară, să găsim un echilibru uh, între state membre. Nu e ușor. Vom continua însă colaborarea noastră cu Comisia și vom lupta pentru acest echilibru. Cred că trebuie să fim însă foarte constructivi și să ținem contactul strâns și cu Parlamentul European pentru a evita o, un nou val uh, de întârzieri la următoarele negocieri. Când e vorba de Laval, aș vrea să vă spun că la ultimul Consiliu din decembrie nu a fost niciun stat membru care a participat la Consiliu care să fie pentru o extinderea ă, extindere a directivei detașării lucrătorilor. Ne dăm seama însă de problema cu care ne confruntăm acum și de gravitatea situației. Și cred că ar trebui să ne păstrăm mințile deschise când discutăm, pentru că nu este o problemă ușor de rezolvat. După cum ziceam, punctul nostru de plecare, când e vorba de cazul Laval, care, pe care regretăm foarte mult în concluzia pe care a primit-o, și apoi cazul Viking și cazurile prezentate de asemenea în fața Curții, Justiției pe aceeași, uh, Curții de Justiție pe aceeași temă. Deci, în urma tuturor acestor incidente, credem că trebuie să încercăm să găsim cu Parlamentul o soluție pentru a ieși din acest impas. Comisia nu cred că a făcut până acum ce trebuia, dar cu siguranță acum măsurile pe care le ia de mai multă transparență și de mai, multă, mai mult impuls sunt bune. Sunt convins că colegul dumneavoastră, domnul Fabr, nu este mulțumit de acest răspuns, dar cred, sper să îi satisfac măcar pe ceilalți. Doamna Figuerido, strategia de la Lisabona. E foarte interesant acest subiect. Lucrăm uh, deja împreună cu președinția viitoare spaniolă pentru a vedea în ce măsură concluziile din decembrie ar putea să fie deja o bază de plecare pentru acțiunile președinției spaniole. După cum ziceam, eu vin dintr-un guvern de centru-dreapta și colegul meu din Spania vine dintr-un guvern socialist din Europa de Sud, eu venind din Nord și lucrăm însă foarte bine împreună, ceea ce mă bucură. Ce încercăm însă să facem este să ne uităm la strategia actuală de la Lisabona și să vedem ce putem folosi din măsurile pe care le prevede ea pentru includere, pentru uh, reincluziunea persoanelor uh, excluse pe piața muncii și așa mai departe. Deci colaborăm uh, foarte bine pentru a readuce Europa pe șine. Și ne bucurăm să lucrăm cu Parlamentul pe această temă. Doamna Iaconsari din Finlanda M-ați întrebat de planul B. Am învățat că întotdeauna în viață trebuie să ai un plan B, C și D chiar. Pentru că istoria nu se repete niciodată chiar exact și rezultatul acțiunilor nu este întotdeauna același. Lucrurile se schimbă și se schimbă foarte repede. Cine și-ar fi putut imagina acum un an, de exemplu, că astăzi ne vom afla în această situație. Dar acum șase luni se vorbea, de exemplu, de o, un dezastru financiar, de o recesiune gravă și totuși acum situația nu e chiar așa. Cea mai bună variantă este, zic eu, să ne folosim cele două urechi și gura care este una singură. Nu e degeaba așa. Avem două urechi, deci trebuie să ascultăm mai bine și să încercăm să reacționăm la situație așa cum apare ea. Să avem întotdeauna spiritul deschis spre schimbare. Probabil că vi se pare că vorbesc ca un guru indian, dar nu încerc să rog, joc acest rol deloc. Cred însă că trebuie să facem față situației așa cum vine, să luăm lucrurile cum vin și să combatem ce e greu pe moment. O combinație între ceea ce am făcut până acum, deci planul de redresare economică, concentrarea pe mai degrabă pe un sistem financiar sigur în Europa este un lucru bun. Pentru că e bine să continuăm uh, cu uh, activitățile noastre economice la toate nivelurile și în același timp să combatem șomajul în felul în care o facem până acum, să încercăm să salvăm fiecare loc de muncă. Putem face mai mult când e vorba de educare, când e vorba de o mai activă implicare. Știu că acesta nu este un răspuns perfect, dar fiind dat că nu trăim într-o lume perfectă, cred că e un răspuns ok. Mulțumesc! Thank you. Uh, <clears throat> I'll, I'll, I'll start... Uh, Vă mulțumesc. Voi începe prin a îi răspunde în, uh, domnului Tusas cu privire la procesul post-Lisabona. Aș dori să confirm și ceea ce doamna ministru a spus ieri. Desigur, uh, sistemele de securitate socială țin de uh, nivelul național și noi nu avem niciun fel de intenție de a schimba acest lucru. Dacă vorbim de procesul post-Lisabona, noi, președinția suedeză, purtăm această discuție cu privire la o uh, asigurare socială activă. Știm că există o tradiție de a include măsuri active, dar am avut și sisteme pasive de securitate socială în întreaga Europa. Asta este un aspect foarte important pentru noi și, uh, desigur, în acest sens, nu discutăm despre o creștere a sistemului de securitate socială pentru ca oamenii să um, se pensioneze mai repede, de exemplu. Din potrivă, având în vedere situația demografică din întreaga Europa, Știm că oamenii trebuie să înceapă mai repede să lucreze, să lucreze mai multe ore și să se pensioneze mai târziu. Însă asta este o condiție, însă o condiție pentru a putea atinge aceste lucruri este să avem uh, persoane care au o viață mai sănătoasă, dar și un sistem de securitate socială mai sănătos. Apoi aș dori să comentez cu privire la un alt aspect, mai exact, acordul atins între Parlament și Consiliu în timpul președinției uh, cehe. Acum uh, pregătim decizia formală. Este, domnule Hughes, este un aspect foarte tehnic, cel pe care îl menționați. Noi vom încerca să ne asigurăm că nu vor exista erori tehnice în implementare. Mulțumesc! Ajungem acum la momentul cel mai dificil și anume restrângerea timpilor de intervenții. Deci o să vă dau doar un minut și jumătate fiecăruia, îmi pare foarte rău, dar nu avem cum să facem altfel și va trebui să limitez și răspunsurile ministrului. În primul grup, are cuvântul doamna Elizabeth Lin. Un minut. Yes, thank you. Um, I'm very pleased. Vă mulțumesc. Uh, mă bucur că ați spus că doriți să includeți pe cei excluși de pe uh, piața locurilor de muncă. Desigur, avem uh, directiva cu privire la ocupare deja, dar ați vorbit și despre activarea oamenilor. Uh, și ați vorbit și despre cei cu handicap și cred că am avea nevoie de o directivă sau, um, care să definească acest, uh, această categorie de persoane și să uh, reglementeze acest domeniu al, al luptei împotriva discriminării. Aș dori să vă întreb în ce măsură dumneavoastră Uh, președinția puteți progresa în a stimula această directivă. Știți că Parlamentul își dorește ca această directivă să înregistreze uh, progrese, deci aș dori să știu care este opinia dumneavoastră. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Ulscock și după aceea domnul Roger Elmer. Eh, tack för ordförande och tack för att jag får vara här eftersom den ordinarie... Mulțumesc, doamnă președinte. Um, vă mulțumesc că ați venit alături de noi. Ne bucură să vă avem uh, printre noi. Uh, iată, uh, domnul Litorin are barbă. Am sperat că vine cu un sac cu bunătăți, dar din păcate nu este așa. Bun, ceea ce vreau eu să spun, cazurile la Val și Viking de la uh, Luxemburg uh, au fost uh, cauzate de faptul că o directivă minimă a ajuns o directivă maximă. S-a stabilit un plafon pentru a uh, îngrădi discriminarea. Se vorbea despre calitatea tratamentului uh, în Uh, sistemul de securitate socială, însă pe piața forțelor de muncă a fost uh, eliminată această calitate din cauza acestei decizii. Dacă lucrezi într-o altă țară decât cea al cărei cetățean ești, nu vei beneficia de aceleași drepturi. Iar asta contrazice principiile de bază ale Uniunii Europene – Evident, aceasta este o problemă pentru Suedia, dar și pentru celelalte state europene. Suedia este uh, sub foarte multă presiune la ora actuală. Uh, puteți să puneți întrebarea, vă rog, intervine doamna președinte. Mai aveți doar o secundă. To conclude because your time is over. Ah. No question. Nu am o întrebare. Uh, thank you. Uh, we've heard a lot of um, pious hopes and worthy objectives. Vă mulțumesc. Am auzit uh, că, desigur, avem speranțe mari cu toții. Cu toții vrem să eliminăm excluziunea, avem, vrem să avem o ocupare a forței de muncă. E bine, eu vreau să știu cum veți face acest lucru. Mi-am notat. Domnul Litorin va iniția discuții. cealaltă colegă va a început deja discuții. Vom începe să discutăm, vom avea seminare, vom avea o, politi- o politică activă. Care ar fi o politică inactivă? Sincer, am auzit lucruri de genul acesta acum 5 ani, acum 10 ani și le vom auzi și în 5 și 10 ani. Dar unde este conținutul? Nu există. Ne vom coordona cu statele terțe? Bine, dar nimic concret. Eu aș vrea să știu ce se va concretiza. Avem nevoie de o mai mare flexibilitate a, forțe, a forțelor de muncă, trebuie să uh, avem stimulent pentru angajatori, trebuie să reducem taxele pentru că asta va duce la o mai mare rată de ocupare. Și îmi pare rău să vă spun că nouă ni se pare că uh, suntem într-un blocaj cu toate aceste obiective. Eu aș vrea să știu cum vom face piețele de muncă să fie mai flexibile, cum vom face uh, ca angajatorii să uh, fie stimulați să angajeze mai mulți oameni. Îmi pare rău, nu am auzit niciun mod, răspuns. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Alexander Sercas, ultimul din acest pachet. Mulțumesc, domnule ministru, Vă mulțumesc uh, și pentru uh, retorica dumneavoastră, ați vorbit într-un mod foarte elocvent. Cred că este o oportunitate extraordinară uh, de a discuta Lisabona. Dumneavoastră spuneți că vreți să um, îmbunătăți situația pe piața locurilor de muncă, dar Iată, uh, am avut uh, procesul Laval și sunt milioane de lucrători uh, în întreaga Uniune Europeană care sunt îngroziți. Nu avem salarii minime, avem doar plafoane pentru salariile maxime. Din punct de vedere legal, ceea ce trebuie noi să facem acum este să păstrăm simetria, echilibrul între obiectivele inițiale și uh, rezultatele jurisprudenței, pentru că jurisprudența a dus la incertitudine juridică. Este o, întreagă pro- e o problemă reală în întreaga Europa. Și cred că va afect, acest lucru va afecta modelul suedez. Dar nu numai, pentru că cu toții trebuie să luptăm pentru egalitate. Și noi, uh, când vom prelua președinția, vom continua. Trebuie totuși să avem unele concluzii practice. Vă mulțumesc. Doamnă Lin, ne vom întoarce la definiția dizabilității imediat. Doamnă Urscuc, um, în calitate de Uh, foști secretari uh, generale ai partidelor uh, noastre respective, am mai discutat acest aspect. Eu încă, însă nu sunt atât de alarmată această situație ca dumneavoastră. La nivel național, legislația anterioară prevedea că era posibil să excluzi un contract colectiv străin, indiferent de uh, conținutul său. Acum, reglementările spun că acest lucru nu mai este posibil, însă spune că trebuie luat în considerare dacă este mai bun sau nu, dacă este mai transparent sau nu. Aș spune așadar că nu este atât de uh, simplu cum uh, pare să reiasă din această dezbatere. Dar, în mod evident, vom continua să discu discutăm acest aspect pentru că este foarte important la nivel european și nu este o problemă care va dispărea de la sine. Sunt de acord că trebuie să continuăm să discutăm pentru a găsi echilibrul necesar. Din nou, uh, și nouă uh, ne pare rău pentru uh, decizia Curții Europene de Justiție. Sunt aspecte asupra cărora trebuie să ne concentrăm astăzi și am putea să facem acest lucru dacă nu am avea această hotărâre. Am putea să ne concentrăm asupra modului în care putem stimula uh, ocuparea, uh, cum putem combate criza, dar acum trebuie să discutăm despre lucruri pe care am fi preferat să nu trebuiască să le discutăm. Domnule Helmer, sunt uh, împărtășesc și eu frustrarea dumneavoastră că, la nivel european, evident, instrumentele noastre nu sunt chiar atât de multe în ceea ce privește politica ă, pieței muncii. Toate ace- piața muncii ține de nivelul național, însă nu sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că este vorba numai de cuvinte, pentru că avem exemple foarte bune din partea unor state membre care au avut politici ce au dus la diminuarea excluziunii sociale. Țara dumneavoastră este un exemplu, țara mea este un exemplu. În primii doi ani ai guvernării noastre am avut 180.000 de oameni care au reintrat pe piața forței de muncă. Calculând procentul din populație, este unul dintre cele mai mari înregistrate vreodată. În ceea ce privește uh, politicile uh, de taxare și um, politicile privind securitatea socială au avut de-a, faptu- de-a face cu uh, a stimula oamenii să lucreze uh, și persoanele cu dizabilități să lucreze, dar având în același timp și o plasă de protecție. Pentru că nu putem să um, lăsăm toate riscurile indivizilor. Iată, există exemple asupra modului în care se pot face lucrurile. Provocarea este însă de a lucra cu experiențele pe care le-am acumulat. Iată, avem multe exemple, după cum spuneam. Domnule Sercas, cred că în cadrul procesului post-Lisabona trebuie să vedem cum putem sprijini aceste inițiative pentru a-i ajuta pe oameni să revină pe piața forței de muncă la nivel european. Aici putem avea politici uh, în domeniul educației, putem avea investiții în cercetare și dezvoltare, putem să încercăm să obținem cât mai mult pentru a ne îmbunătăți competitivitatea. Nu este o sarcină ușoară. Sunt și eu simt uh, această frustrare uneori, chiar după Ian Șeping, uh, am fost întrebat, uh, bun, uh, și ce ați obținut? Unde e Moș Crăciun? Nu este Moș Crăciun, el nu există. Trebuie să lucrăm cu măsuri foarte specifice pentru a-i face pe oameni să revină pe piața forței de muncă. Iar aceste măsuri trebuie să fie diferite de la țară la țară. De aceea nu pot să am un pachet pentru dumneavoastră astăzi. Dar putem să împărtășim Uh, experiențele naționale pentru a obține rezultate. Vă mulțumesc! Thank you, Madam Chair. Uh, I would not add to... Mulțumesc, doamna președinte. Nu. În legătură cu ce a spus domnul Litorin în legătură cu incluziunea activă, a vorbit uh, excelent Aș vorbi în legătură cu ceea ce a spus doamna Lin, în legătură cu definiția disabilităților și în acest sens nu există nicio propunere din partea Comisiei și deci președinția Consiliului nu are o inițiativă în acest sens. Nu, no, nu. No. Sorry, it was your views on a new directive in access to goods and services that the în legătură cu directiva, în legătură cu accesul la bunuri și servicii pentru care Parlamentul a votat, conform acestei directive, trebuie o definiție și vreau să știu dacă vreți implementarea acestei uh, directive în timpul președinției suedeze, pentru că în, în acest fel uh, va exista o definiție a dizabilităților. Da, directiva no- aceea nu face parte din competențele noastre, însă vom lua notițe și vom reveni cu un răspuns. Este cel mai bun răspuns pe care vi-l pot da acum, însă vom uh, reveni asupra acestei probleme. Vă mulțumim. Uh, astfel am, vom putea să informăm pe toți membrii comisiei noastre și ultimii oratori, doamna Elizabeth Moran și după aceea Emily Tură. Doamna Moran. Mulțumesc, doamna președinte. Aș eh, dori să cunosc poziția președinției suedeze în legătură cu uh, follow-up-ul pe uh, lucrările interimare. Lucrul interimar. Aici, uh, flexibilitatea ocupării eh, este un factor de fragilizare. Eh, aveți cumva un calendar specific pentru timpul de lucru parțial și lucrătorii part-time. Vă mulțumesc, doamna Unon și după aceea doamna Harkin. Vă mulțumesc. Mulțumesc uh, oaspeților noștri, noștri din Suedia pentru prezentările lor, domnule ministru. Aceasta este o întrebare pe care mulți oameni au pus-o. Uh, mulți sunt uh, surprinși de lipsa de inițiativă în legătură cu șomajul în creștere. Mă întreb unde sunt inițiativele europene comune, cum vom crea obiective pentru a reduce uh, suferința cetățenilor, cum putem lucra pentru a combate sărăcia. Mă surprinde că nu există mai multe inițiative, mă gândesc aici la formare, formare uh, suplimentară și uh, alte programe de rementorat vorbiți despre probleme naționale în Suedia, însă acestea nu sunt probleme specifice Suediei, sunt probleme comune în Europa. Dumneavoastră dețin, dețineți președinția Uniunii Europene și nu cred că um, modelul suedez ar fi distrus dacă um, am, ați revizui încă o dată directiva detașării lucrătorilor. Există mulți șomeri tineri Uh, acești tineri sunt, uh, reprezintă o proporție foarte mare dintre șomeri. Întrebarea mea este ce faceți în momentul actual pentru tineri pentru a nu avea o generație pierdută? Vă mulțumesc. Urmează doamna Marian Arkin și după aceea doamna Danuta Cezloviețca. Doamna Harkin. Doamna Harkin ne-a părăsit doamna Danuta Șilovție-Vieca. Svietska. Vă mulțumesc, doamna președinte. Domnule ministru Ritorin, deseori, în contextul îmbătrânirii populației, vorbim despre extinderea Uh, vârstei de pensionare, însă se face prea puțin pentru tineri. Este dificil ca tinerii să obțină un loc de muncă astăzi. Suedia este o țară în care lucrurile decurg, au decurs destul de bine în ceea ce privește politica de ocupare. Aș dori să întreb miniștrii dacă în momentul crizei actuale se pot gândi la modalități de îmbunătățire a instrumentelor de care dispunem pentru a îmbunătăți uh, ocuparea uh, tinerilor. Doamna Esaia. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule ministru, v-ați referit la includerea tuturor pe piața muncii, inclusiv persoanele cu disabilități și persoanele dezavantajate. Însă uneori este dificil să uh, găsești o asemenea cale prin uh, rețeaua atât de stufoasă a regulamentelor și remunerărilor. Ce puteți face concret? Uh, atunci când vorbim despre companiile sociale, există legislație în unele state, însă există probleme uh, care țin, țin în special de durata uh, acestor ajutoare acordate de stat. Mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu întrebarea doamnei Moran, în legătură cu uh, munca part-time, vom urmări uh, inițiativele comisiei. Este foarte important ca cei care lucrează prin agenții de muncă temporară să beneficieze de aceleași drepturi ca și restul lucrătorilor. Ehm, în legătură cu întrebarea ce facem la nivel european, voi răspunde în două sensuri. Un sens, un răspuns ține de planul european de redresare și acest lucru este în afara mandatului meu, are loc la ECOFIN pentru stabilizarea finanțelor publice, pentru a um, introduce un sentiment de încredere și de speranță în economie. Este foarte pu- există puțin. Uh, noi nu putem face foarte mult pentru a recâștiga încrederea consum- consumatorilor în economie. Eu vin din uh, o economie destul de mică, cu mai mult de 50% din PIB uh, care provine din comerț și din export. Deci multe dintre lucrurile lucruri se întâmplă în afara țării. Nu există un răspuns rapid, însă planul european de redresare este, reprezintă un răspuns. În multe state din Europa există mecanisme de stabilizare automată care uh, echilibrează și diminuează unele dintre efectele negative asupra mm, cetățenilor. Aceste elemente sunt în interiorul sistemelor de securitate socială. Aceste lucruri duc la atenuarea problemelor. Bineînțeles că trebuie să conlucrăm mai activ pe probleme cum ar fi educația și reintroducerea șomerilor pe piața de muncă. În legătură cu tinerii, ce facem pentru tineri? Există destul de puțină marjă de manevră pentru acțiuni europene. Nu avem un tratat care să ne acorde asemenea puteri, însă ceea ce trebuie și vom face este să examinăm acțiunile individuale ale statelor, din, acțiuni din care putem învăța. Poate părea un puțin frustrant, însă este singurul lucru care ne stă la dispoziție. Există aspecte pozitive și negative atunci când uh, vorbim despre tine și doamna Iaslovskiezka uh, vorbea despre acest lucru. Uh, lucrul pozitiv este că șomajul tinerilor are o durată mai scurtă decât șomajul persoanelor mai în vârstă. Uh, este un lucru bun pentru că dacă lucrăm prin, cu activare și cu activarea și educația, uh, avem o șansă mai bună pentru a evita excluderea pe termen lung de pe piața de muncă. Aceast, acesta este aspectul pozitiv. Eu cred că acum, în momentele crizei financiare și crizei pe piața de muncă, uh, investiții suplimentare în educație și formare sunt esențiale. Și, de asem- și investiții foarte bune, de altfel. Pentru ca atunci când vom ieși din criză să fim mai puternici și mai pregătiți pentru a putea profita de avantajele care vor decurge din creșterea de producție din viitor doamna Esaia, vorbeați despre ce poate să facă Uniunea Europeană. M-am referit la aceste probleme. Nu există răspunsuri rapide pentru că avem foarte puține instrumente pe care le putem folosi la nivel european. Acest lucru ar putea să fie frustrant pentru mulți dintre noi. Mm. Însă domnul, domnul Helmer și-a exprimat o anumită frustrare în legătură cu ceea ce putem face. Uh, eu cred că cea mai bună modalitate este împărtășirea de experiențe bune și rele. Eu am avut o experiență foarte pozitivă la Ion Shopping, unde am uh, vorbit despre cele mai proaste politici, cele mai proaste decizii care au fost luate până acum. Unii dintre colegii din alte părți ale Europei au fost foarte deschiși în legătură cu greșelile pe care le-au făcut. A fost foarte interesant să învățăm din aceste greșeli. De aceea eh, discutăm pe probleme de securitate socială, pentru că trebuie să evităm ca șomerii pe termen lung să ajungă la pensii pe, pentru disabilități și să se pensioneze uh, rapid. Vrem să creăm un, un loc pentru cei care vor să fie pe piața muncii. Este mai ușor de zis decât de făcut, însă există exemple un, prin care putem arăta că acest lucru a funcționat. Bine, atunci ne rămâne doar să vă uh, mulțumim amândurora pentru prezența aici în această dimineață. Uh, că ne-ați împărtășit uh, planurile dumneavoastră. Cred că v-ați angajat să dați un răspuns uh, la întrebarea doamnei Lin în legătură cu nediscriminarea și vă urez foarte mult succes în președinția Uniunii Europene. Vă mulțumim! Thank you very much. Wow. I hope the minister will recover. So do I. <laughs>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 Bien, chers collègues, après un petit moment de battement. Dragi colegi, după ce am discutat aprins, cred că este acum momentul să trecem mai departe pe ordinea de zi la punctul 10, care prevede votul asupra proiectului de aviz al domnului Ori cu privire la bugetul pentru exercițiul 2010. Vă propun ca punctul cu privire la fondul de readaptare la globalizare care a fost amânat de ieri pe astăzi să fie dezbătut după sesiunea de votare. Trebuie să aveți cartelele de vot la dumneavoastră pentru că vom vota electronic. Sper că toată lumea le are și vă propun deci să deschidem acum votul. Cu privire la proiectul de buget avem mai multe amendamente, din care primul 6300. Cine-i pentru? Nimeni nu-i pentru? Cine este pentru 6300? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 6301. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 6348. Raportorul. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 6349, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 6316, al domnului Ius a fost retras. Deci 6331 al raportului. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 6304 al raportului. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 6305, raportor, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 6332 al autorului uh, raportor, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6306 al raportorului, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 6333 al raportorului, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 6334, raportor, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 6330, doamna Figueredo, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6335 al raportorului, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6336 al raportorului, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6324. Mai mulți autori, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6307. Cade. Și trecem la 6308 al raportorului cinei pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6337. Cinei pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ajungem la 6338 al raportorului cinei pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și trebuie acum să adoptăm uh, modificarea remarcii. Cine este pentru modificarea din remarcă? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la votul lui 6339, uh, raportor. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Avem, uh, de asemenea, o modificare a remarcii cu privire la 6339. Cine-i pentru modificare? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6317 a fost retras. Deci votăm 6328 al doamnei Figueredo. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6340 cade. Deci votăm 6318 al domnului Steven Hughes. A fost retras, mă scuzați, spune președinte. Deci trecem la 6329 al domnului Figueredo. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 6329 și al raportorului și domnului Vincenzo Iovine sunt identice, deci le votăm împreună. cine pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. 6319 al domnului Steven Hughes a fost retras, deci acum votăm 6341 al raportorului cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6320 al domnului Steven Hughes cine pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6310 al raportorului cinei pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6321 a fost retras. Deci supunem la vot 6350. Cinei pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6322. Domnul Stephen Hughes, cinei pentru? Le-ați retras? Pardon, atunci se retrage. Deși asta nu scrie pe lista mea de vot, îmi pare rău. Deci trecem la 6312 al raportului. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6342 al raportorului. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6343 al raportorului. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avem o modificare a remarcii. Cine este pentru modificare? Este propunerea dumneavoastră, domnule raportor. Deci cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și modificarea. 6311 al doamnei Filgheredo. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Deci nu e nevoie să, modificăm, să votăm modificarea. 6344 al raportorului. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6345. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Raportorul nu uh, propune o adăugare. Supunem la vot aceasta. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6315. Cine-i pentru? ...6315 și 6326 sunt identice, deci le supun la vot împreună. Cine-i pentru? Împotrivă. Abține. se adoptă. Supun acum la vot Amendamentul 6325 al domnului uh, Hughes și Kinagans. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Pardon, spune doamna președinte. 6325. Cine-i pentru? Încă o dată. Împotrivă? Cine se abține? Respins. Se respinge. Îmi pare rău. 6302. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? Bine, îl verificăm pe 6302. Verificăm deci 6302. S-a deschis votul. Tout le monde a sa carte? Pe toată lumea cartela de vot? Ben, il faut que ça marche pas. Mais normalement, ça marche. Réessayez. Mettez votre carte dans le bon sens. Vreau să vă puneți cartea, la invers, că altfel nu, nu merge. Nu, invers, invers. Așa. Deci așa se bagă cartela de vot, cu uh, chipul în jos. A votat toată lumea? E cineva care nu are cartela de vot la el? Ați uitat cartela. Est-ce que vous avez mis votre carte dans le bon oui. sens V-ați pus cartela în sensul bun înăuntru? Est-ce que tous les groupes politiques ont vérifié Au verificat toate grupurile politice dacă sunt în sală titularii și supleanții? Voi înregistra atunci voturile orale Domnule Kessler, votați împotrivă. Mai cineva? Am două voturi manuale. Dumneavoastră? Votați pentru. Și domnul Handel? Pentru. Bun, a votat toată lumea, înseamnă s-a închis votul. Treizeci de votanți, 22 de voturi pentru, 17, 19 împotrivă, 0 abțineri. Amendamentul 6302 este adoptat. Bine că am verificat. Trecem acum la amendamentul 6313, pentru că 6303 a fost retras. Supun de deci 6313 la vot. Cine-i pentru? Împotrivă. abține Se adoptă. 6314 al raportului cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6347 al raportorului cinei pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6346 al raportului cinei pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doamna Schröter. doi are și o remarcă pe care trebuie să o votăm. Tout à fait, Madame la Vice-Présidente. Euh, nous Așa este, doamnă vicepreședinte. Dacă sunteți de acord, o să-l supun la vot chiar acum. Da? Bun, aveți dreptate, da. Am votat 6302 cu verificare electronică, dar avem o remarcă pe marginea lui care este legată deci, de amendament și trebuie să o supunem și pe aceasta la vot. Vă propun să votăm acum electronic. Da? E o problemă pentru că n-am votat textul în sine la microfinanțare, nu? Da, asta și facem acum. În momentul acesta votăm, am votat uh, amendamentul cu sumele și acum votăm modificarea remarcii. Deci, vă propun să votăm acum, după cum ziceam, pe cale electronică. S-a deschis votul. Nu votăm modific... Votăm așadar modificarea remarcii pe lângă amendamentul 6302 pe care l-am votat acum și a fost adoptat înainte. A votat toată lumea? Cele patru persoane care nu au cartele pot să-mi spună, vă rog, ce au votat pentru, împotrivă, împotrivă. Deci trei împotrivă și doi pentru. A votat toată lumea, s-a închis votul. 41 de votanți, 26 pentru 10, pentru 10 împotrivă și 10 abțineri. Deci și modificarea remarcii a fost votată. Mulțumesc, doamnă Schroeter, pentru că ați fost atât de vigilentă. Trecem acum la votul avizului. La aliniatul 1 avem un amendament nou din partea raportorului. Amendamentul 2. Cine este pentru amendamentul 2? Împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 1, amendamentul 3 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4, doamna Figueredo, este compatibil, deci îl supun la vot. cinei pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 6, amendamentul 5, Figueredo, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Alinatul 7, alin, amendamentul 6, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alineatul 9, avem un amendament oral al domnului Cabnoch. Cabnoch, spune doamna președinte. Există opuneri față de acest amendament oral? Nu se opune nimeni, văd? Da? Sunteți împotriva amendamentului oral? Până atunci nu îl supunem la vot. Deci supunem la vot amendamentul oral al raportorului. Se opune cineva? Domnule raportor, vă rog. Amendamentul oral al raportorului este retras, înțeleg? Deci trecem la votul amendamentului 7 al doamnei Figueredo. Cine-i pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Apoi, după aliniatul a10, amendamentul 8 al domnului Cânci, cine pentru? Împotrivă. Abținei se respinge. Amendamentul 9 al domnului Steven Hughes, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și la alinatul 18, amendamentul 10 al doamnei Figueiredo, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum, după alinatul 19, trecem la amendamentul 11 al doamnei Gând și Steven Hughes. Cin, un amendament oral al raportorului. Are cineva ceva împotriva acestui amendament oral? Nu pare să fie cazul, deci supun la vot amendamentul 11, astfel modificat. cinei pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Alineatul 19, paragraf, amendamentul 12 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, considerentul C, amendamentul 1 al doamnei Figueredo, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum textul în totalitatea sa. Vă rog să votăm electronic. S-a deschis votul. Mulțumesc celor care nu au cartelă de vot pentru că îmi dau semn să știu ce să notez. Adăugăm deci două voturi pentru. A votat toată lumea. S-a închis votul. 41 de voturi exprimate, 39 pentru 0, împotrivă 4 abțineri. Deci putem să îl felicităm pe raportor. Si tous les votes se déroulent comme ça, Dacă toate voturile ar merge așa, cred că am avea o comisie foarte armonioasă. Trecem acum, după cum vă sugeram, la punctul 6 de pe ordinea de zi, care este cererea cu privire la mobilizarea Fondului European pentru Adaptare la Globalizare. Am primit trei cazuri pe care aș vrea să vă propun să le tratăm separat. Am fost informați mai întâi de o cerere a Spaniei cu privire la regiunea Catalonia și a Portugaliei cu privire la o situație de întreprindere în regiunea Nord-Centru. Comisia Buget a dorit să se, să se pronunțe deja de ieri cu privire la aceste două cazuri, scrisoarea care a fost trimisă după concertarea înscris cu coordonatorii și cu membrii grupului de lucru Va fost deja înmânată. Această scrisoare validează cele două cereri din partea Spaniei și Portugaliei pentru cele două cazuri legate de o activitate în domeniul industriei textile. Aceste cazuri au dus la foarte multe comentarii din partea membrilor grupului de lucru și din partea coordonatorilor, pardon, dar acestea nu au dus la o respingere a celor două cereri. Observațiile care s-au făcut pe marginea acestor două cereri se referau mai ales la probleme de genul claritatea cheltuielilor administrative, dar nu făceau, de exemplu, alte remarci specifice. Al treilea caz care ne-a fost prezentat, și anume cererea Germaniei în cazul afacerii Nokia, membrii grupului de lucru care s-au întâlnit alaltăieri au dorit să revizuiască proiectul de scrisoare așa cum a fost el elaborat și au dorit să se întâlnească din nou pentru ca acest proiect de scrisoare să fie prezentat membrilor comisiei în forma sa nouă. Vă propun de aceea să menționăm pe scurt elementele care au dus la revizuirea scrisorii, iar discuția de fond o vom purta la următoarea noastră reuniune de comisie pe 29 septembrie, când vom dezbate scrisoarea modificată și o vom aproba sau nu ulterior. Deci, în legătură cu elementele care au dus la revizuirea proiectului de scrisoare așa cum fusese el deja înaintat, au existat câteva elemente pe care le-am identificat. Primul element este cum anume au fost identificate cheltuielile administrative, care a fost uh, transparența în materie de cheltuieli administrative. Răspunsurile comisiei de până acum ni s-au părut că lasă de dorit. Apoi, în legătură cu lista beneficiarilor, un alt element, beneficiarii bugetului care ar fi uh, mobilizat în cazul în care această cerere ar fi uh, tratată favorabil, avem uh, cunoștință de o suprapunere între fondurile din cadrul FSE, pe de o parte, și pe de altă parte um, fonduri din Fondul pentru globalizare. Răspunsul pe care ni l-a dat Comisia ne face să cerem guvernului german un calendar clar de mobilizare, de implicare a celor două fonduri și trebuie, de, sigur, uh, făcută o rectificare a implicării fondurilor respective din partea guvernului german. Un alt element ar fi fost posibilitatea de a mobiliza fondul de adaptare la globalizare în anumite cazuri în care lucrătorii nu beneficiază direct de o formare sau de o, un ajutor pentru reconversie. Răspunsul pe care ni l-a acordat comisia și care pare să fi satisfăcut membrii grupului de lucru zice că orice lucrător uh, care a beneficiat de fondul de adaptare la globalizare trebuie să beneficieze și de un ajutor pentru reconversie profesională sau pentru specializare profesională, fie ca, fără ca acesta să fie finanțat direct, acest ajutor din fondul de globalizare, dar că poate fi finanțat și din uh, fonduri existente la nivel național. Am avut un schimb de opinii cu Comisia și am insistat asupra două puncte. Primul punct se referă la o necesitate de sensibilizare la un astfel de tip de problemă, dar în regulamentul pe care îl avem este formulat mult prea formal și trebuie să avem o urmărire mult mai îndeaproape a astfel de cazuri și am vorbit de asemenea cu uh, membrii grupului de lucru care au cerut mai multă transparență și lizibilitate în felul în care fiecare stat membru folosește fondul de adaptare la globalizare împreună cu alte instituții internaționale pentru care nu există încă clar o listă sau care nu sunt identificate foarte clar. Iată deci acestea au fost discuțiile legate de cazul german. S-au mai făcut însă și remarci mai generale pe tema fondurilor. În momentul de față nu trebuie să decidem în cazul Nokia, pe care ni l-a prezentat Germania, dar cred că ar fi util, fiind dat că tot vorbim de el, să îi lăsăm pe colegii noștri care vor să ia cuvântul să ne evoce eventual unele aspecte care ar putea să ne ajute în acest caz pe viitor. Înțeleg că domnul Iovin dorește să ia cuvântul. Nu, vroiam doar să cer președinției că atunci când votăm să mergeți un pic mai încet, pentru că nu putem să urmărim lista de votare așa de repede cum mergeți dumneavoastră. Vrem câteodată poate să ne gândim o secundă, deci vrem să, dăm, să votăm corect și de aceea știți că lista de uh, votare este scrisă cu caractere foarte mici vrem să avem o, să, o secundiță în plus ca să putem să ne gândim la ce facem, pentru că mai există și un decalaj din cauza interpretării și nu am timp să ridic mâna la mm, votul la care vreau să îl dau. Am văzut și că alți colegi aveau dificultăți, deci vă rog ca data viitoare, vă rog la următoarea ședință să mergem uș- mai ușurel la vot pentru că sunt totuși lucruri importante la care rezultatul final al muncii noastre contează. Este vorba de rezultatul muncii noastre în această comisie și votul reflectă rezultatul acesta. Așadar, nu cred că e nevoie de așa o grabă, pentru că și colegii noi probabil că sunt mai în dificultate în momentul de față. Mulțumesc, spune doamna președinte. Într-adevăr, acesta a fost un punct de ordine care nu se leagă de punctul pe care îl discutăm acum, dar vom învăța să trăim împreună, să ne adaptăm la ritmurile fiecăruia. Veți vedea însă că veți învăța să votați foarte în viteză, pentru că dezbaterile de fond au prioritate, dar voi ține cont, promit, de cererea dumneavoastră, doamna Mora și după aceea următorii vorbatori. Mulțumesc, doamnă președinte! În legătură cu activitatea noastră la cele două cazuri pe care le-ați menționat, vreau să subliniez că dezbaterea pe care am avut-o ieri cu privire la fondul de adaptare la globalizare ne permite să avem astăzi, de fapt, dosare care să fie consistente și să poată să susțină, de fapt, părerea noastră cu privire la acest fond. Deci, convingerea noastră de angajare pe această temă este subliniată în legătură cu Spania și Portugalia. Ținând cont de răspunsurile pe care le-am primit din partea Comisiei și, bineînțeles, sub rezerva evoluțiilor ulterioare în domeniul egalității de gen în uh, aceste cazuri, suntem bucuroși să putem susține aceste două cereri, pentru că e vorba de o întreprindere extrem de importantă și de întreprinderi importante în domeniul textil, de întreprinderi care au fost confruntate cu licențieri, concedieri în masă. Fiind dat că aceste concedieri uh, în masă au fost uh, de ordinul la 1600-1700 de persoane, este evident că fondul de, mondiali- de ajustare, de adaptare la globalizare trebuie să intervină și trebuie să analizeze sau noi să analizăm caz după caz situația salariaților care au fost uh, afectați de concedieri. Deci eu zic că trebuie o analiză individualizată în legătură cu Nokia. Dincolo de ce ne-ați spus dumneavoastră, ca precizări, vreau să subliniez și necesitatea de a avea o vizibilitate mai mare cu privire la fondurile regionale care pot fi folosite nu numai la nivel național, așadar, ci și la nivel regional, care pot sprijini și ele aceste dosare. Iată de ce organizarea și implicarea FSE-ului și a Fondului de Adaptare la Globalizare și îmbinarea acestora este un punct important, pentru că mai sunt și alte planuri de ajutor care ar putea fi aplicate, alte fonduri, dar trebuie să le cunoaștem pe toate și avem nevoie deci de timp pentru a analiza situația. Mulțumesc, domnule Alexander Serca, să aveți cuvântul după aceea, doamna Figueredo. Președinta, continuă în la misma linie de Madame Moran. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă alătur la ceea ce a spus uh, antevorbitorul, uh, antevorbitoarea mea. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru uh, modul foarte eficient în care am uh, progresat și uh, sper că putem să ajutăm, într-adevăr, regiunile afectate. Nu toate domeniile se, se află într-o situație atât de dificilă precum uh, domeniul textil. Eu vin din Catalonia, iar aici mii de lucrători au fost concediați. Oricum, vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Cred că am uh, procedat într-un mod foarte eficient și cred că trebuie să ne uităm, uh, să analizăm situația de la caz la caz. Dacă analizăm uh, situația germană, trebuie să acționăm cu rapiditate și eficiență dar trebuie să avem și grijă cum se acordă fondurile europene. Cred că putem face acest lucru. De multe ori se întâmplă ca mai multe cazuri să fie conectate și, drept urmare, trebuie, trebuie să le acordăm o atenție mai mare. În același timp, trebuie să fim și sensibili din punct de vedere social doamna Figueredo și după aceea doamna Jazlovieca. Também muito rapidamente para... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să reacționez la ceea ce s-a spus. Bravo! Cred că ieri, în grupul de lucru, s-a lucrat foarte bine la aceste două cazuri al uh, Portugaliei și al Spaniei. Și asta având în vedere faptul că era într-adevăr necesar ca acești lucrători să fie sprijiniți. Au avut loc multe concedieri. În Portugalia, situația a devenit mai gravă decât în 2008 când am solicitat pentru prima oară ajutor. Și cred că datorită acestui ajutor, am reușit să îmbunătățim situația. Apoi ați menționat Nokia și aspectele fundamentale ale acestei probleme. Am avut o discuție pe scurt cu privire la asta, nu cred că mai trebuie să adaug ceva. Dar pe scurt sunt pentru. A renunțat Mulțumesc, doamna Jarzorvica a renunțat să ia cuvântul și de aceea îi dau cuvântul domnului Thomas Mann, care este ultimul pe lista noastră. Uh, <clears throat> Mersi, madame la Ähm, Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de deputat german, n-ar trebui să vorbesc despre Germania. Cred că ar fi mai bine să vorbesc despre Spania, Portugalia. Dar cred că avem nevoie de solidaritate. Dacă totuși mă refer la Nokia, are de-a face cu faptul că uh, acesta este un alt sector uh, afectat Um, în domeniul textil, dar și în domeniul telefoanelor mobile, întotdeauna se caută locația cea mai bună pentru a produce. Când mă uit în zona uh, Bochum și, în, uh, și văd că șoma, rata șomajului este de 10% și în întreaga Germanie este de 7%, mi se pare că situația este suficient de, grav, de gravă și nu numai ce, societățile care se închid au de suferit de pe urma uh, crizei, ci și cei care uh, le sunt furnizori. Cred că situația a fost descrisă într-un mod foarte corect și cred că putem uh, lucra uh, foarte bine în acest sens. Susțin uh, inițiativa pentru Portugalia și pentru Spania, dar și cea pentru Germania. Cred că trebuie să facem în așa fel încât solidaritatea să crească. Uh, Apoi, uh, un alt exemplu ar fi Opel. De exemplu, Opel nu se referă numai la zona în care își are sediul central, se referă la o situație care merge dincolo de granițele germane. Cred că aici avem nevoie de solidaritate și este exact metoda de care avem nevoie, acest fond de adaptare la globalizare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Alți doi colegi doresc să ia cuvântul, doamna Regina Bastos și doamna Pare rău, nu am auzit numele doamnei a doua. Mulțumesc. Muito obrigada, Sra. Presidente. Também, muito rapidamente, para me... Eh, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun pe scurt, mulțumesc și uh, să laud grupul de lucru pentru uh, munca foarte uh, eficientă depusă situația în Portugalia, în centru și în nord, este foarte uh, delicată și mai ales în domeniul textil. De o vreme încoace suferim de pe urma efectelor negative ale globalizării. Acest fond de adaptare este unul uh, semnificativ pentru a ajuta regiunile, precum cele din Portugalia, care într-adevăr au avut de suferit de pe urma uh, globalizării atunci când vine vorba de uh, concurență și de produse care vin din, uh, de pe piețe emergente, precum China. O serie întreagă de cetățeni portughezi sunt afectați de această situație și au nevoie uh, să se adapteze. Tocmai de aceea noi am depus această cerere. Dorim să încercăm să contracarăm efectele negative pe care le uh, vedem. În momentul în care am depus cererea, situația era chiar puțin mai bună decât este la ora actuală. Deci sperăm că în viitor acest fond de adaptare la globalizare Uh, care este și un fond de solidaritate, după, după cum spunea uh, antevorbitorul meu, trebuie să fie consolidat în viitor pentru a putea oferi un astfel de răspuns pentru situații similare precum cea din uh, Portugalia. Vă mulțumesc! Madame... Vă mulțumesc, doamna Iuta Steinbruck și după aceea Sidonia Rețeionska. Doamna Steinbruck. Frau Präsidentin, meine doamnă președinte, dragi colegi, aș dori să subliniez cât este de important, mai ales în cazul Nokia, uh, să primim și să uh, acordăm un sprijin rapid și nebirocratic. Știu că trebuie să fie luat în vedere o anumită, să fie luată în vedere o anumită procedură, însă acei oameni uh, sunt pe cale să-și piardă locul de muncă. Uh, trebuie sprijiniți, trebuie uh, sprijinită formarea lor, astfel încât ei să poată să se adapteze la noua situație. De aceea vă solicit să acționăm rapid. Madame Sidonia, Doamna Sidonia Serejewska are cuvântul acum ultimul vorbitor. Przewodnicząca, chciałam podkreślić jako członek Komisji Budżetowej, że także Komisja Budżetowa... Doamnă președinte, în calitate de membru al Comisiei pentru Buget, Aș dori să vă spun că această comisie a discutat acest aspect ieri în comisia de buget. Există sprijin pentru aceste propuneri. Dezbaterea mi se pare foarte interesantă pentru că aflu care este fundalul, uh, contextul acestor cereri. regret faptul că primim atât de puține uh, astfel de cereri. Avem un plafon de 500 de milioane de euro anual și totuși cheltuim numai... Anul acesta vom cheltui numai 5 milioane. Poate că am putea încuraja statele membre să depună mai multe cereri. Nu cred că doar 3-4 de oameni și-au pierdut slujbele din cauza crizei. Trebuie să fie mult mai mulți. Sper că vor fi mai multe astfel de cereri și că vor exista mai mulți oameni care vor putea profita de pe urma acestui sprijin. Și, desigur, ambele comisii, cea de buget și cea de ocuparea forței de muncă, ar trebui să contribuie la uh, a face public acest uh, fond. Vă mulțumesc pentru aceste intervenții. Aveți dreptate când reamintiți că, după cum am spus la începutul intervenției mele, în legătură cu Portugalia și Spania, am primit, am informat Comisia Bugete în scris în legătură cu poziția Comisiei noastre pentru a le uh, reaminti membrilor care a fost această poziție a existat acea scrisoare trimisă colegului nostru, domnul Lamasur. În legătură cu cazul Germaniei, ne vom pronunța din nou asupra situației la următoarea reuniune, la sfârșitul lunii septembrie, și vom reexamina această scrisoare și vom vota în legătură cu mobilizarea acestor fonduri la sfârșitul uh, legislaturii precedente s-au adus modificări regulamentului s-au putut mobiliza uh, uh, fonduri, însă pragul de disponibilizare a rămas mai scăzut, 100.000 de persoane și Uh, timpul s-a dublat, uh, de asemenea, proporția de finanțare a proiectului de ajustare a fost mărită de la 50% până la 70%. Uh, așadar, au, fost înregistrate progrese pentru a facilita utilizarea acestui instrument pentru a-i putea ajuta pe cei care au nevoie de susținere în statele membre. Uh, cred că putem rămâne tot aici pentru discuția de astăzi și ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi care se referă la Domnul Thomas Mann vrea să ia cuvântul. Doamna președinte, am încercat să ridic această întrebare ca o întrebare uh, în ceea ce privește um, ordine, ca un punct de ordine. S-a spus că ar trebui să analizăm uh, fiecare situație individual. Dacă vom analiza, uh, dacă vom utiliza acest fond de adaptare, nu ar fi util să avem scrisori uh, de fiecare dată și să ducem o astfel de dezbatere de fiecare dată? pentru că nu se poate ca o dezbatere să aibă loc numai uneori când, um, când facem un transfer de bani. Ar trebui să existe uh, și o declarație publică, să se explice publicului ce se întâmplă. De aceea aș dori să întreb, nu, uh, nu ar trebui totuși să facem uh, publice aceste dezbateri? Euh, Aici suntem confruntați cu o dificultate, pentru că mobilizarea acestui fond uh, se face nu pentru a purta discuții teoretice, ci pentru a aduce răspunsuri concrete în cel mai scurt timp la situații în care lucrătorii suferă de pe urma globalizării. Iată de ce noi trebuie să fim foarte flexibili și să încercăm să ne adaptăm la un calendar care poate să fie frustrant pentru parlamentarii care, cărora le place să dezbată, dar care sigur e mai util ca procedură dezbaterea pe care o doriți dumneavoastră vom avea ocazia să o purtăm atunci când vom examina raportul anual al funcționării Fondului de Adaptare la Globalizare, care pentru anul 2008 a fost uh, prezentat de către Comisie în iulie. Știu deja că și Comisia de Bugete dorește să facă un raport pe această temă și vom avea ocazia să discutăm în acest cadru despre cât de bine a funcționat uh, fondul, așa cum ați exprimat dumneavoastră dorința. Vreau să le deschidem discuția însă în acest moment, pentru că mai avem un punct important pe ordinea de zi, dar cred că doamna Moran dorește să mai ia cuvântul încă o dată. Mai vrea altcineva să ia cuvântul? Doamna Deli și după aceea vom închide discuția pe acest punct. Suite. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succintă. După remarca lui Thomas Mann, vedem clar că uh, pentru a răspunde rapid trebuie să fim foarte vigilenți în legătură cu evoluțiile ulterioare pe care le aveam în vedere pentru acest fond de ajustare la globalizare. Dacă mobilizarea este suficient de adaptată evoluției crizei de pe teren. Cred că avem nevoie de o dezbatere suplimentară pentru a putea reacționa um, corespunzător. Doamna Deli, da, într-adevăr este vorba de uh, salariați. Eu aș dori să știu care sunt marjele de manevre pentru întreprinderi. Uh, doar această întrebare. Există sancțiuni uh, în legătură cu aceste delocalizări uh, acum când suntem confruntați cu criza? Grupul de lucru a adoptat, a discutat această problemă, în special dificultatea uh, mobilizării fondului, fondul care este trebuie să fie activat în direcția lucrătorilor și nu a întreprinderii. S-a evocat uh, uh această dezbatere în legătură cu uh, concedierile colective, care face parte din contextul politic, însă majoritatea grupului de lucru a considerat că acest lucru nu afectează capacitatea noastră de a uh, ajuta lucrătorii. Observația dumneavoastră trebuie integrată în evaluarea raportului anual care să permită o viziune mai globală, strategică, în legătură cu ce poate fa- se poate face în cazul acestor întreprinderi care se delocalizează sau concediază personal. Noi putem mobiliza fonduri pentru a îi ajuta pe acești lucrători. Uh, bineînțeles că nu putem sancționa uh, lucrătorii pentru comportamentul întreprinderii. Vă propun să rămânem aici astăzi și vom avea ocazia să continuăm această dezbatere odată cu examinarea raportului anual de fond. Avem ultimul punct acum pe ordinea de zi care, un punct care mi se pare foarte important, pentru că vom avea o dezbatere preliminară, mai mult sau mai puțin deschisă, în legătură cu prioritățile politice pentru noua legislatură. Mi se pare un lucru important mm, pentru a evalua opiniile dumneavoastră și pentru a asculta uh, așteptările dumneavoastră în legătură cu uh, felul în care comisia noastră își va defini, defini portofoliul în următoarea legislatură. Vă propun să avem o dezbatere foarte deschisă, ținând cont de faptul că 60% din membrii acestei comisii sunt membri noi aș propune să avem în vedere două lucruri. În primul rând, dosarele pe care le-am moștenit de la legislatura precedentă și, în al doilea rând, câteva orientări strategice pe care le putem avea ca și comisie care își reîncepe activitatea. Pe primul aspect, și anume dosarele restante, Cred că cunoașteți mm, contextul în care evaluăm. Am, avut două, deja două sesiuni de lucru ieri și astăzi. Există anumite dosare care sunt blocate. Primul, într-o ordine aleatoare, primul este dosarul în legătură cu portabilitatea drepturilor de pensie suplimentare. Uh, la primă lectură raportul doamnei Oimen Reuten a avut loc în iunie 2007 și a rămas blocat în Consiliu. Se dorește relansarea dezbaterii acestui raport printr-o carte verde. Deci probabil că vom reveni la acest dosar. Al doilea subiect pe care vreau să le evoc este cel în legătură cu serviciile sociale de interes general, pentru că s-a fixat deja câmpul de aplicare al acestor servicii care sunt in, excluse din directiva serviciilor. Comisia a indicat că va prezenta o evaluare în cazul, cadrul programului de lucru, ne-a prezentat doar o comunicare și aici trebuie să ne relansăm inițiativa. Un al doilea dosar blocat este directiva timpului de lucru, în urma eșecului de la nivel de conciliere. Însă am cerut comisiei să fim informați în legătură cu politicile, procedurile de infringement împotriva statelor membre care nu aplică în mod corect această directivă. Am cerut rapoarte în legătură cu aplicarea acestei directive pe care Comisia ar fi trebuit să o adopte uh, la începutul acestui an, dar care este încă blocată la nivelul Comisiei. După aceea, mai există un raport în legătură cu anul 2010, anul luptei împotriva sărăciei și excluderii sociale, se pregătește un raport și putem profita pentru a face o, o evaluare a politicilor eficiente în acest domeniu și propuneri concrete pentru programul viitor de lucru al Comisiei și programul legislativ al Comisiei. Un al doilea dosar în curs, pe care l-am menționat foarte mult ieri și uh, care face tema raportului doamnei Bauer, este uh, gestionarea timpului de lucru al persoanelor care execut, execută activități de transport rutier pe distanțe lungi. Aici există propunerea de a examina în următoarea reuniune a Comisiei amendamentele depuse de deputați pentru a crea o nouă linie bugetară, lucru pe care l-am votat deja în cadrul raportului domnului Ori. Deja sunt, mai există câteva teme care vor apărea. Există strategia de la Lisabona, care nu privește doar strategia de la Lisabona, ci și uh, și directiva în legătură cu um, lucrul sezonier, um, Direcția Generală Ocupare pregătește o directivă în acest domeniu. Printre aceste dosare care ne, uh, sunt în contextul uh, dezbaterii noastre, directiva detașării lucrătorilor, care este de actualitate acum și fără a face referire la alte propuneri, ieri am avut un studiu în legătură cu noua directivă asupra concedierilor colective. Foarte pe scurt, în legătură cu a doua temă pe care v-am propus-o, aș dori să insist asupra două puncte dincolo de lucrările care înțeleg că formează principala temă de discuție a acestei comisii, cred că în lucrul nostru în comun trebuie să punem accentul pe acest policy mix, felul în care ocuparea este inclusă în celelalte politici să nu fie văzută ca un minus. Uh, acest lucru trebuie să fie inclus și în strategia de la Lisabona. Nu putem să rămânem doar la această tematică. Este o preocupare majoră. Uh, șomajul rămâne îngrijorător la nivelul Uniunii Euro- Europene și strategiile actuale nu sunt întotdeauna orientate spre o revizuire a Uh, politicii de ocupare și a menținerii ocupării. Un alt lucru care mi se pare esențial în felul în care comisia noastră va adopta, va aborda această nouă legislatură, este o directivă foarte mult evocată în raportul domnului Howitt în legătură cu responsabilitatea socială a întreprinderilor și care privește tot ceea ce ține de guvernanța întreprinderilor în, în fața crizei actuale, am convingerea că una dintre soluțiile pe care trebuie să le avem pentru a evita repetarea crizei este uh, participarea salariaților, uh, controlul uh, asupra administrației și strategiei întreprinderii și alte teme. Aceste lucruri le vom discuta și cu Comisia Juridică, Economică și Monetară. Mi se pare esențial ca Comisia Ocupare să fie foarte prezentă pe aceste teme și să aibă o abordare foarte activă pe aceste dosare care vor fi pe ordinea de zi a Parlamentului în următorii în luni. Vă propun să dăm cuvântul reprezentanților grupurilor, să deschidem această dezbatere strategică și să urmăm cu o discuție liberă la care are cuvântul uh, toată lumea. Uh, uh, are cuvântul domnul Ceaba Ori și după aceea domnul Sercas. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte bucuros să vă aud spunând că vom avea o dezbatere reală, pentru că câteodată avem probleme cu dezbaterile pe care le purtăm. Ar trebui să avem o, de, un cadru clar pentru dezbaterile noastre și poate mai multe documente scrise, pentru că dacă nu avem documente de dezbătut, vom spune poate diverse lucruri fără ca ele să fie încadrate bine. Deci avem nevoie de un document scris, de un document strategic la sfârșitul fiecarei dezbateri. Și cu acest document aș zice că putem după aceea continua dezbaterea și la un nivel mai strategic. Cred, de asemenea, că unele dezbateri sunt importante, dar că trebuie să creăm un document informal pentru a avea mai multe posibilități de a dezbate strategiile noastre. Și după aceste dezbateri vom putea fi capabili să întocmim un document strategic înscris. Dacă vorbim de priorități, cred că trebuie să vorbim cu toate persoanele care trăiesc cu un handicap și care sunt vulnerabile, afectate de șomaj sau sărăcie în Europa. Toată lumea ar trebui să se gândească la priorități, să vedem care sunt grupurile vulnerabile și după ce ne-am pregătit pentru definirea strategiilor să revenim exact la aceste aspecte. Mulțumesc. Domnul Serca să are cuvântul. Muchas gracias, señora presidenta. También con brevedad, porque... Mulțumesc, doamnă președinte, și eu voi vorbi foarte pe scurt. Sunt de acord cu ce a spus domnul Ori înainte. E bine să avem un document înscris. Avem deja un document care a fost de repartizat uh, în părții diferiților membri, un document din partea secretariatului despre contextul uh, acestei comisii, unde sunt menționate punctele și subiectele cu care noi trebuie să ne, de care trebuie să ne ocupăm. Acum e vorba mai mult poate de o evaluare politică a acestor subiecte, nu neapărat de aspectele tehnice sau administrative. Vă mulțumesc că purtăm această discuție. În numele grupului social-democrat vreau să salut această dezbatere. Dar, doamnă președinte, să nu uităm și contextul în care începe această legislatură. O situație dificilă din punct de vedere economic și social, Alegeri care au arătat că cetățenii europeni au senzația că Parlamentul European nu este o instituție care vorbește mereu o limbă foarte clară. Asta duce la o lipsă de interes în, de multe ori față de Parlament. Chiar și la lucrătorii defavorizați sau la straturile defavorizate ale societății. Cred că trebuie să nu uităm rezultatul acestor alegeri atunci când începem mandatul 2009. Criza din Europa are și o dimensiune socială. Noi, socialdemocrații, ne dorim o alianță a progresului în comisia aceasta. Așa cum s-a întâmplat în fostul mandat, când poate nu am putut să ne impunem obiectivele 100%, dar unde putem spune că am obținut progrese pentru o Europa mai socială. Doamnă președinte, iată deci, aceasta este dorința mea. Două elemente sunt foarte clare. Mai întâi, aspectul crizei financiare și este important să dăm un semnal clar cetățenilor, să le arătăm că Europa dorește să ia inițiativă pentru combaterea efectelor sociale ale crizei economice. Mă refer mai ales la șomaj și la posibilitatea ca aceștia să își găsească un loc de muncă pe piața muncii. Deci e vorba nu numai să găsim o retorică ce impresionează, ci să găsim cu adevărat soluții concrete pentru ei. Nu e vorba numai de lumea întreprinderilor, sigur că aceasta este baza, dar Există femei și bărbați care suferă, așa cum spuneam azi dimineață, și care pot fi ajutați din fondul de adaptare la globalizare. Al doilea lucru ar fi instrumentele pe care le avem la îndemână. Avem instrumente financiare și avem o nouă strategie guvernamentală, strategia post-Lisabona, toate aceste instrumente trebuie să fie îmbunătățite însă, pentru că situația s-a schimbat. Toate acestea nu duc neapărat la un obiectiv imediat, dar cadrul în care lucrează angajații nu trebuie să se strice și nici uh, pensionarii nu trebuie să sufere din aceste modificări. Nici nu trebuie să-i afecteze aceste schimbări pe cei mai slabi, pe verigile slabe din păturile sociale defavorizate. Ați vorbit de directiva timpului de lucru. Această directivă are și un caracter simbolic. Putem să încercăm să menținem presiunea așa cum este ea acum și să arătăm că în Europa nu e vorba numai de economie, ci e vorba și de aspecte sociale, de protecția locului de muncă, de flexibilitate, bineînțeles, pentru societăți, pentru companii, dar și pentru de, dar și securitate pentru persoanele care sunt în pericol să-și piardă locul de muncă sau l-au pierdut deja. Comisia a indicat faptul că dorește să poarte un dialog cu partenerii sociali care să dureze 9 luni. Să sperăm că acest dialog să fie fructos. Dar asta înseamnă că și partenerii sociali trebuie să-și găsească o soluție între ei. Doamna Harkin, din partea grupului liberal, nu este aici, de aceea o să-i dau doamnei Lin cuvântul acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, am vorbit despre puncte interesante, dar aș vrea ca comisia noastră să facă mai multe și în alte domenii. De exemplu, în legislația pe care am adoptat-o în ultimii 10 ani, n-am avut neapărat un rol important în verificarea implementării legislației în statele membre. Aș vrea să avem deci un rol de controlor, dacă pot spune așa, în statele membre prin uh, documente care să ajute o, la o evaluare a implementării legislației. Să ne uităm de ce, de exemplu, o directivă nu a fost implementată cum trebuie în anumite state membre. Ce putem noi ca și comisie să facem pentru a facilita acest lucru? Știu că celelalte comisii au un plan similar, dar ciudat mi s-a părut întotdeauna că atunci când nu funcționează legislația, tendința noastră este să mai adăugăm un strat de legislație în loc să vedem de ce nu funcționează legislația respectivă și, eventual, să o rescriem pe aceea, să o simplificăm pentru ca să se poată aplica. Deci, ar fi bine să analizăm toate stadiile de implementare a legislației cheie în statele membre și să ne asigurăm că ceea ce noi legiferăm a fost implementat. De exemplu, felul în care uh, uh, IMM-urile au avut acces la piața de muncă sau alte subiecte care ne-au interesat pe trecut, în trecut. Știu că partenerii sociali au ajuns la un acord, um, deși a fost destul de greu. I-a deranjat faptul că noi analizăm din nou tot, uh, tot procesul legislativ cu privire la la uh, bolile profesionale sau la accidentele de muncă. Știu însă că și Comisia dorește să continue cu uh, analiza discuțiilor dintre partenerii sociali, așa cum au spus și colegii mei, și trebuie să facem progrese în acest sens. Iar apoi, un alt punct pe care l-a menționat președinția suedeză, și anume legea împotriva discriminării. Trebuie să ne asigurăm că Parlamentul European, dar și uh, Comisia noastră fac tot ce trebuie pentru ca directiva um, cu privire la libertățile civile să fie aplicată și pentru aceasta trebuie să colaborăm cu Comisia Libe. Cer de aceea Consiliului să acționeze în acest sens. Ideea de a avea un document care să conțină toate informațiile pe temele pe care le discutăm este bună pentru, stat, pentru noi membri. Este de asemenea un lucru important pentru ca să înțeleagă mai bine despre ce discutăm în trecut și ce vom face în următorii ani. Mulțumesc! Iar acum în numele verzilor, doamna Lambert și după aceea vom da cuvântul și celorlalți vorbitori. Doamna Baur are cuvântul după aceea. Deci acum mai întâi numele verzilor. Uh, thank you, Madam President. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, suntem de acord cu dumneavoastră cu privire la necesitatea ca această comisie să fie prezentă la discuțiile uh, fundamentale ce au loc la ora actuală. Una dintre acelea a fost și numită de dumneavoastră și anume revizuirea agendei Lisabona. Apoi trebuie să vedem cum aceasta se va lega de o serie întreagă de aspecte uh, ce vor fi discutate la Copenhaga. Uh, e vorba despre captarea de uh, carbon, de emisiile de carbon, uh, de schimbările climatice. Se întâmplă foarte multe lucruri la DG Enterprise, care, de exemplu, care se uită la locurile de muncă în sectorul ecologic și noi încă nu analizăm aceste aspecte. Cred că este o dimensiune importantă pentru noi Uh, pentru că nu ne dorim ca oamenii să aibă orice fel de loc de muncă, trebuie să ne gândim și ce fel de loc de muncă au și în ce condiții lucrează. În plus, trebuie să vedem uh, cum vom uh, urmări unele aspecte pe care le-am discutat deja, cum vom analiza rezultatele unor studii. Trebuie să implicăm partenerii sociali și să vedem cum vom uh, contracara uh, faptul că ambele părți, ambii um, parteneri sociali, uh, ambilor li s-a slăbit poziția. Apoi trebuie să vedem întreaga agenda ce ține de flexicuritate. Trebuie așadar să vedem cum putem să creăm o conexiune între toate aceste elemente și revizuirea agendei Lisabona, dar și uh, planul de uh, redresare. În plus, mă interesează și ce efecte vor exista asupra liniilor directoare cu privire la ocupare și ce efect uh, va avea planul de redresare asupra acestora. Am văzut, am discutat despre uh, rata de ocupare a tinerilor, a vârstnicilor ce efecte vor exista aici? Cred că vom vedea foarte multe discuții și despre planurile de acțiune la nivel național. S-a menționat și uh, aspectul implementării legislației. S-ar putea să avem viziuni diferite în acest, uh, la acest aspect, dar, de exemplu, în ceea ce privește lucrătorii din transporturi, am auzit că numai 2% dintre uh, șoferii profesioniști uh, sunt verificați. De ce? Este o problemă de uh, legislație sau este o problemă a faptului că legislația nu este implementată în statele membre? Ar trebui să vedem așadar cum putem să implementăm, să um, legăm al aceste alte aspecte, mai ales de uh, revizuirea agendei Lisabona. Și, desigur, noi, ca grup politic, suntem interesați de uh, toate aspectele ce țin de incluziune socială. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la a doua parte a dezbaterii noastre. Doamna Bauer, după aceea doamna Moran. Nyilvánvalóan minnyájunkat aggaszt a gazdasági Mulțumesc, doamnă președinte. Problema comică. Cred că avem cu toții probleme cu criza economică și vedem problemele care trebuie rezolvate foarte repede. Cred însă în același timp că ar trebui să ne gândim, gândim mai mult și pe termen lung. Trebuie să ne uităm la problemele care vor apărea pe termen lung pe piața muncii. Pe lângă aceste, printre aceste probleme pe termen lung, avem mai multe care ne afectează direct în comisia noastră pentru ocupare. Mă refer aici, de exemplu, la tendințele demografice în Europa. Vreau să vă întreb ceva, doamnă președinte. Credeți că în comisia noastră ar trebui să ne ocupăm mai mult de schimbările demografice? Credeți că ar trebui să elaborăm texte concrete cu privire la îmbătrânirea populației? și alte aspecte legate de demografie. Deci, credeți că ar trebui să ne ocupăm noi în comisia noastră de îmbătrânire? Facem ceva concret? Mulțumesc! Voi răspunde la sfârșit, spune doamna președinte. Are cuvântul acum doamna Mora și doamna Psorisaia. Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș vrea să insist asupra trei puncte, referindu-mă și la domnul Öri și domnul Sercas și la ce au spus dumnealor în contextul crizei economice și a revizuirii agendei de la Lisabona. Mi se pare că avem trei subiecte în care nu putem să ne permitem să ne blocăm. În primul rând, modernizarea dialogului social. Vedem că într-o perioadă de criză este nevoie de o activitate legislativă de modernizare a structurilor dialogului social. Foarte des se strecoară lacune în această legislație și acestea duc la consecințe catastrofice pe catastrofale pe teren. De asemenea, în această perioadă de criză ar trebui să discutăm de problema responsabilității marilor întreprinderi și concerne față de lucrători, când e vorba de închiderea unor subcontractori. Pentru că foarte multe întreprinderi lucrează cu subcontractori și nu sunt responsabile pentru șomajul pe care îl provoacă, de fapt. Care este legătura de responsabilitate pe care am putea să o găsim între marile companii și subcontractorilor. Am avut cazuri în mai multe țări în ca, dintre care Franța și cred că ar trebui să ne gândim la acest, uh, această problemă. Și un al treilea punct, tot în contextul crizei, cred că comisia noastră ar trebui să lucreze și pentru o îmbunătățire a tuturor instrumentelor pe care le au la îndemână angajații care se adaptează la un loc de muncă nou sau se integrează la un nou loc de muncă. Mă gândesc aici mai ales la validarea unei experiențe obținute sau a unei competențe câștigate. Acestea sunt sisteme care nu există concret, care nu sunt destul de eficiente, care nu reacționează exact la mm, viteza cu care se întâmplă aceste fenomene. Deci, cred că ar trebui modificat uh, această situație. La fel, același lucru se aplică și la sistemele de formare profesională, unde ar trebui să fim mult mai activi. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, doamna Sarie Saia și după aceea domnul Steven Hughes. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Niin kuin täällä moni... Mulțumesc, doamnă președinte. Un, o serie de persoane au menționat deja faptul că anii viitori vor fi afectați de către criza actuală. Pe măsură ce situația uh, ocupării Uh, locurilor de muncă se deteriorează, cei care sunt cei mai vulnerabili au de suferit cel mai mult. Este vorba de persoanele cu dizabilități, imigranți și șomerii pe termen lung. În plus, există pericolul uh, șomajului pe termen lung între în rândul tinerilor, ceea ce poate duce la o excluziune socială masivă. Practic, viața întreagă a unei persoane poate fi distrusă și foarte mult potențial rămâne neutilizat. Acest lucru ar trebui să ne dea de gândit în domeniul educației. De asemenea, trebuie luate în considerare aspectele ce țin de lichidități pentru IMM-uri. Ieri la Econ am avut o audiere cu invitați uh, din, uh, ai uh, Congresului, invitați din Congresul Statelor Unite. Trebuie să ne asigurăm că nu vom ajunge să avem în Europa două piețe uh, ale muncii paralele, respectiv una legală și una uh, ilegală, una la negru. E important acest lucru pentru că ar duce la distorsiuni ale concurenței. Merci, Monsieur Stephen Vă mulțumesc, domnul Stephen Hughes și după aceea doamna Conț. Um, mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur că avem această dezbatere pentru că trebuie să ne clarificăm modul de gândire în legătură cu noua comisie și poziția ei în legătură cu ocuparea și afacerile sociale. Noi trebuie să punem întrebări noi noului comisar pentru a primi garanții la audierea care va urma. Am scris deja câteva lucruri și nu voi repeta lucrurile care au fost deja spuse. Există anumite semnale de alarmă pe care socialiștii de la Comisia Buget le trag ehm, că statele membre nu ehm, caută să susțină plățile din Fondul Social European că nu se fac plățile intermediare. Uh, nu știu exact care este uh, problema, dacă există probleme la nivel regional sau la comisie, dacă este vorba de probleme de audit, însă trebuie să uh, vorbim cu Comisia pentru a vedea cum se poate simplifica această practică de lucru pentru Fondul Social European. După cum spuneați, doamna președinte, avem nevoie de un cadru de servicii de interes general. Ni s-a spus că este foarte dificil să redactăm, să se redacteze așa ceva, însă noi, socialiștii, am angajat un grup de experți pentru a redacta o asemenea inițiativă și nu am primit încă nici un răspuns de 2 ani. Uh, trebuie să continuăm munca în același, în acest sens mai există și munca atipică, munca, angajarea precară. Uh, aceste lucruri afectează din ce în ce mai mulți cetățeni care se află într-o situație de angajare precară. Apar din ce în ce mai multe noi forme de uh, angajare atipică. Uh, apar noi tipuri de contracte și uh, tinerii sunt vizați în spe- special. Există uh, studenți sau proaspet, absolvenți care lucrează aproape pe gratis ca uh, și acest lucru trebuie evitat pentru a preveni exploatarea tinerilor. Să nu uităm că cazul Laval și Luxemburg, au deschis chestiunea dezechilibrului între uh, libertățile economice din tratate și drepturile fundamentale ale lucrătorilor. Trebuie să discutăm aceste probleme. Ni s-a propus de asemenea un instrument pentru negocierile colective de lucru transfrontaliere. Ce s-a întâmplat cu acest instrument? Acest uh, instrument mi se pare foarte oportun acum în, uh, când există fuziuni și preluări transfrontaliere. Ar trebui să uh, avem și inițiative pentru reținerea locurilor de muncă, pentru ca uh, oamenii să nu părăsească uh, rețeaua muncii și să fie confruntați cu perspectiva unui șomaj pe termen lung. Există directive care se referă, care încep de 30 de ani în urmă, cu diverse definiții în legătură cu ce înseamnă uh, consultarea și informarea. Unele directive nici măcar nu definesc ceea ce înseamnă informarea și consultarea acest lucru trebuie să fie uh, abordat de asemenea. În legătură cu uh, rănile provocate prin înțeparea cu ace, mm, vă voi anunța dacă uh, o întâlnire următoare va avea loc pentru a discuta acest lucru. Vă mulțumesc, doamna Kunz și după aceea domnul Thomas Mann. Vă mulțumesc, doamna președinte. Am vorbit despre multe lucruri, însă eu aș dori să adaug câteva puncte pe lista noastră de priorități. Am vorbit de mai multe ori de criză, criza care ne afectează, care va continua, criza economică, ce se va transforma într-o criză socială. Trebuie să Uh, fim foarte atenți la grupurile vulnerabile care sunt atinse de criză și nu dețin suficiente economii. S-a vorbit despre oamenii care trăiesc cu un handicap. Eu vreau să vă vorbesc despre romi. Doamna Cosacova a scris un raport în legătură cu situația romilor. Știm cu toții că este vorba de o situație extrem de complexă și dificilă și uh, de asemenea că în mai multe state membre romii sunt uh, grupul cel mai vulnerabil și mai atins de uh, discriminare și de criză. Deci trebuie să continuăm această muncă pentru a ajuta minoritatea romă și pentru a avea o strategie comunitară. Dacă ținem cont de toate statele membre ale Uniunii Europene, este vorba aici de populații de, dos, de o populație de 12 milioane de locuitori. Nu trebuie să vorbim doar despre romi, ci și despre copii, pentru că copiii sunt grupul cel mai vulnerabil din populație. Copiii sunt importanți pentru viitorul nostru. Știm că uh, copiii care cresc în sărăcie nu au foarte multe oportunități pentru a-și urma studiile. Deci trebuie să acordăm uh, atenție copiilor de la naștere uh, pentru a le garanta aceleași oportunități cu, pe care le au copiii din alte familii. Vă atrag atenția de asemenea asupra ceea ce a spus domnul Hughes în legătură cu utilizarea Fondului Social European fără uh, Uh, fonduri proprii și reutilizarea acestor fonduri. Vă mulțumesc, domnul Thomas Mann și după aceea doamna Lizaia. Mulțumesc, doamna președinte. Am o scurtă observație și două comentarii. Um, observația cu privire la ceea ce a spus Stephen Hugh. Desigur, ar fi mai, sim, mai bine să avem procese simplificate. Totuși, Uh, Fondul Social European este un uh, proiect de un uh, succes răsunător. Există de 50 de ani. Acum avem marele avantaj că banii nu ajung la cine știe ce studii care să ne aducă rezultate pe care noi să le cunoaștem deja, ci ajung acolo unde este nevoie de ei. Avem Uh, reportăm succese foarte concrete în acest uh, sens și putem să acordăm și să fim și pentru alții un exemplu. Eu cred că este un proiect de succes și este, un, uh, este important pentru comisia noastră să lucrăm în continuare la acest proiect. Aș dori să mă refer și la ceea ce a spus Edith Bauer cu privire la diferitele generații. Trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă. Nu trebuie numai să spunem că vom încerca să adoptăm, să abordăm problema prăpastie între generații. Trebuie să vedem unde pot cei vârstnici să lucreze, unde le face plăcere să lucreze și unde nu sunt discriminați. M-ar interesa să obținem experiențe din alte uh, state membre, să vedem cum în alte uh, părți ale Europei tinerii și vârstnici lucrează împreună, în mod intenționat, astfel încât fiecare să vină cu avantajele sale. Unii care au mai multă experiență, ceilalți care vin cu mai mult entuziasm. Deci, cum putem uh, să găsim modele, proiecte în care vârstnicii și tinerii lucrează împreună, astfel încât să uh, aibă bune rezultate. O altă observație, e bine, în trei săptămâni noi avem alegeri parlamentare în Germania, uh, nu are prioritate acest subiect, însă totuși cancelara noastră ne spune că trebuie să găsim uh, un model pe care să-l poată folosi și alții. Cum putem să obținem uh, această um, economie de piață socială um, care în Germania a dus la uh, rezultate foarte bune să uh, fie luate drept exemplu și să aducă rezultate și în alte părți. Um, colegul Sercas a uh, vorbit de tăcere, de faptul că nu uh, comunicăm, e bine, putem combate și acest lucru. Și cred că dacă am, uh, am uh, abordat și acest aspect, dacă am, am reușit să includem întreprinderile să susțină principiile noastre, cred că am avea mai mare succes. Vă mulțumesc. Merci beaucoup, Madame Lisa Yakonsari. Vă mulțumesc. Domnul, doamna Iaconțari are cuvântul acum și după aceea vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să-ți mulțumesc, Pervanș, pentru că ai deschis această dezbatere. Sper că secretariatul va putea extrage câteva diamante din această discuție Vreau să îmi exprim acum cea mai mare temere. Mă îngrijorează felul în care griz, criza economică afectează Europa. Dacă restrângem imigrația spre Europa, acest lucru reprezintă o lumină verde pentru migrația ilegală, ceea ce va duce la exploatarea uh, de cel mai rău tip cred că această comisie trebuie să fie conștientă de ceea ce se întâmplă. Uh, atunci când vorbim despre libera circulație a lucrătorilor. Ieri s-a vorbit despre libera circulație și anume cu sensul că cineva, că lucrătorii erau obligați să uh, se deplaseze altundeva, uh, dar nu era alegerea lor. Pe mine mă preocupă traficul cu ființe umane și cred că într-o zi generația noastră va fi acuzată la Haga că ne-am închis, că am ignorat uh, traficul cu ființe umane. Am văzut un studiu care spune că traficul de ființe umane în Europa are loc la o scară mai mare decât traficul cu sclavi din trecut. Acesta este primul lucru în legătură cu exploatarea uh, lucrătorilor prin restrângerea politicilor de migrare. În al doilea rând, s-a discutat acest lucru și în trecut și uh, sunt sigur că avem un document uh, bun pe acest subiect. Este vorba despre dezvoltarea economică ecologică. Ce putem face în Europa pe termen scurt pentru a promova dezvoltarea ecologică? Ar trebui să formăm tinerii în eficiența energetică? Asta este o prima întrebare. În al treilea rând, această comisie a elaborat rapoarte și uh, Parlamentul în primăvară a adoptat raportul Lehtinen. pe o temă la care va trebui să revenim, pentru că privește economia gri este interesant câteodată dacă privim rapoartele din trecut și vedem ce s-a întâmplat cu ele, după aceea tragem concluzii despre, și să tragem concluzii despre credibilitatea Parlamentului. Vă mulțumesc, domnul Sergio Coferati și după aceea domnul Cioba. Mulțumesc. Eu cred că trebuie să ne concentrăm în comisia noastră întotdeauna pe evoluțiile crizei. Europa a fost luată prin surprindere, pentru că sub uh, evaluase primele semne de criză și nu se uita la ce se întâmpla în alte state din lume, ca în Statele Unite, de exemplu. Și de aceea acum trebuie să plătească în toate statele membre pentru această întârziere pe care încă nu a recuperat-o. Criza continuă și uh, are efecte imediate. De asemenea, nu am tras nicio lecție din uh, experiențele trecute, deci trebuie să ne gândim foarte bine la tot ceea ce afectează cetățenii. Pentru că în lunile care vor urma, vor, dacă cumva vor fi uh, acompaniate de o scădere a productivității și de efecte sociale, acest lucru va crea multă frică. Bineînțeles că toate acestea depind de uh, comportamentul fiecărui stat, dar eu cred că mai există și un, o temă și mai importantă și anume să ne gândim cum să ieșim din criză atunci când va fi cazul. Mă gândesc aici la un calendar. Fără un ajutor din partea instituțiilor politice, s-ar putea să se recreeze modele de competiție care să nu facă decât să re pună la îndoială vechea, să readucă vechea cultură din Europa care a dus la această criză. Cred că tocmai de aceea s-ar putea ajunge la un comportament brutal pentru a obține o poziție de monopol sau o poziție bună în concurența europeană. Cred că trebuie să existe anumite praguri, atât în ceea ce privește drepturile, cât și situația materială. Poate că așa vom putea ajunge la întreprinderi mai competitive. Modelul european trebuie reînnoit, dar aceasta necesită anumite priorități. În legătură cu relația dintre partenerii sociali, trebuie să spunem că este important ca dialogul social să fie purtat după o schemă nouă. Trebuie să se ajungă la o relație nouă între reprezentanții angajatorilor și a angajaților. Cred de aceea că este important ca elementele protecției sociale să fie sporite. Acolo unde există coeziune, acolo se creează premisele pentru noile investiții și pentru o relansare economică. Cred că soția, situația socială trebuie să fie una echilibrată și numai așa putem avea premisele pentru o evoluție economică bună. Și Obama a arătat acest lucru atunci când uh, a declarat ca prioritate impunerea unei reforme în domeniul sănătății, pentru că aceasta îmbunătățește soția, situația socială a oamenilor. Cred așadar că trebuie să sporim uh, răspunderea socială a întreprinderilor. Europa a făcut acest lucru, însă trebuie să o facă și pe viitor. Mulțumesc. Domnul Ceaba Ări și după aceea Doamna Deli, la sfârșit. Domnul Öri. Penosut, elnök asszony. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Cred că dezbaterea noastră este una foarte utilă și este bine că acum putem profita de ideile bune ale tuturor. Însă dezbaterea noastră nu are un cadru, nu spun că este o o dezbatere inutilă, însă ar trebui să rezulte un document înscris. Bineînțeles că nu vom putea rezolva toate problemele din lume, va trebui să avem o listă de priorități de care să ne ocupăm. Criza trebuie să fie una dintre prioritățile noastre, ă, după aceea provocările globale, apoi provocarea demografică, sistemul de pensii, de securitate sociale, sociale toate aceste lucruri trebuie să reprezinte priorități. Și am văzut schimbări care țin de sistemul de securitate socială și de pensii în diverse state. Trebuie să vorbim de aceste lucruri și de aspectul transnațional al acestor uh, chestiuni Există deja programe care nu au autoritate în Europa. Există lacune în dreptul uh, muncii. Uh, s-au vorbit deja de formele atipice de muncă, de contractele noi. Uh, toate acestea, aceste categorii de persoane merită mai multă atenție. Cred că dezbaterea va fi utilă Sper că secretariatul a luat note și notițe și sper că se va uh, ajunge la un document înscris care să ne permită o focalizare a dezbaterii în viitor. De asemenea, trebuie să ne gândim la întrebările pe care trebuie să le punem viitorului comisar. Uh, Bineînțeles, că vorbesc limba maghiară, în, altă, în alt stat al Uniunii Europene, Slovacia, persoanele de origine maghiară nu au dreptul să vorbească această limbă la, loc, la locul de muncă. Vreau doar să vă atrag atenția asupra acestei noi legi din Slovacia și aș dori ca toată lumea să fie la curent de această problemă. Vă mulțumesc. Nu cred că ultimul punct pe care l-ați menționat face parte din prioritățile noastre politice, însă bineînțeles că aveți dreptul să faceți o asemenea informare. Uh, urmează doamna Deli și după aceea uh, vom încheia această discuție. Vă mulțumesc, doamna președinte. Este adevărat că criza economică îi afectează pe cei mai săraci și uh, care au o situație fragilă. Salut cooperarea cu Comisia Economică și Monetară. După cum ați reamintit, astăzi chestiunea democrației în întreprinderi trebuie să fie discutată aici. Mi se pare un lucru important ca salariații de astăzi să aibă un cuvânt de spus în funcționarea internă a întreprinderii. Atunci când se vorbește despre Uh, inegalități, uh, putem să-i întrebăm pe salariați dacă este corect ca patronul să câștige de 500 de ori salariul lor, de exemplu. Cred că Comisia de Afaceri Monetare și Financiare trebuie să abordeze aceste chestiuni și uh, trebuie să le discutăm și noi în comisia noastră. De asemenea, s-a abordat deja chestiunea Copenhaga și ar trebui să discutăm de asemenea urgențele sociale și de mediu. Ar, mi se pare crucial să nu amânăm discuția pe, acest, pe asemenea propuneri. De asemenea, legislația muncii există uh, mii de muncitori în momentul actual Um, care lucrează în uzine foarte periculoase, în uh, mediul care conține azbest și așa mai departe. Și trebuie să avem o legislație nouă de protecție la locul de muncă. Vă mulțumesc, am încheiat lista oratorilor. Vă propun câteva concluzii uh, intermediare. A existat o cerere a unui document scris sau ni se cere o formalizare a acestei dezbateri, dat fiind că este vorba de noul mandat al Comisiei Europene, fiecare grup politic poate să își definească prioritățile pentru viitoarea Comisie Europeană. Însă, în legătură cu exercițiul pe care trebuie să-l facem împreună, și anume să sintetizăm discuția uh, pe care am avut-o acum. În prim, primul rând, pentru a vorbi despre dosarele moștenite, îi invit pe colegi să uh, consulte pachetul de uh, introducere care a fost pregătit de secretariat, în care uh, Uh, sunt explicate foarte clar punctele pe care le-am menționat anterior, dosarele blocate, dosarele care urmează să fie discutate la următoarea uh, pentru următoarea reuniune din 29 septembrie voi cere secretariatului să facă o mică sinteză a acestei prezentări care a fost uh, făcută noilor membri în momentul deschiderii lucrărilor. Apoi, președintele Parlamentului European, domnul Bușec, a cerut președintelui Comisiei să se adreseze viitorului președinte al conferinței președinților, care nu a fost încă desemnat, va fi desemnat săptămâna viitoare, să adreseze o scrisoare care recapitulează punctele principale tematice care țin de uh, dosarele moștenite și de uh, uh, și care va reprezenta o indicație a ceea ce dorește să facă Comisia în viitor. În legătură cu următoarea legislatură, discuția va fi utilă. Avem un dicționar, pe, un chestionar pe care îl elaborăm în legătură cu uh, întrebările pe care trebuie să le punem următoarei, următorului comisar următorului comisar responsabil cu ocuparea și problemele sociale. Uh, am cerut secretariatului să uh, pregătească un prim proiect al acestui chestionar în cadrul coordonatorilor vom aborda programul de lucru concret al Comisiei, rapoartele din proprie inițiativă și arbitrajul între diversele studii pe care le-am putea lansa. Cred că cu aceste orientări, scrisoarea ca răspuns la cererea președintelui Buzek definirea programului de lucru în colegiul de coordonatori. Aceste lucruri ne vor permite să uh, transmitem în mod concret discuția pe care am avut-o respectând prioritățile politice ale diverselor grupuri. Și așadar propun să încheiem aici astăzi. Vă dau întâlnire la următoarea noastră ședință în 29 septembrie. Exist, mi s-a spus deja că nu suntem siguri că ne vom întâlni în data de 13, sigur ne vom întâlni în 29 dimineața și după masă, În funcție de ordinea de zi, am putea să anulăm întâlnirea din data de 30 dacă în data de 29 vom avea o audiere cu comisarul uh,